Dragi colegi, bine ați venit la ședința din această după-masă. Mă bucură faptul că pot să-l salut pe domnul comisar Potoțnic în comisia noastră. Bine ați venit uh, la comisia dumneavoastră, Comisia pentru Mediu a Parlamentului. Ne dorim să avem un uh, dialog constant și uh, regulat și la începutul anului suntem curioși să vedem ce se pregătește pentru acest an. Stabil, am stabilit faptul că această dezbatere va fi una structurată, tocmai pentru a putea discuta aceste lucruri într-un mod mai uh, intensiv. Pe prim plan se află trei teme. În primul rând, eficiența consumării resurselor al doilea lucru biodiversitatea și, în al treilea rând, punerea în aplicare. Și la punctul 4 vor fi uh, celelalte întrebări diferite. V-am comunicat aceste teme și secretar- secretariatul uh, a elaborat uh, lista cu vorbitori. Există deja 27 de vorbitori care s-au anunțat. Domnul Potosnic trebuie să plece la ora um, patru și jumătate. Deci nu doresc să pierdem mai mult timp. Ne-am întâlnit ultima dată în, în Nagoya cu ocazia ultimei conferințe despre biodiversitate și dumneavoastră ați avut uh, rolul de mediator la cele mai uh, dificile negocieri care au avut loc acolo și colega dumneavoastră, doamna Hedegaard, a, a avut un succes cu ocazia conferinței de la Cancun. Deci procesul multilateral în ceea ce privește durabilitatea, cred că a înregistrat progrese importante în anul 2010. Voi da acum cuvântul direct domnului comisar și apoi vom începe cu prima rundă de întrebări în ceea ce privește, privește eficiența resurselor. Thank you, Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep, dacă sunteți de acord, cu un comentariu foarte scurt, o abordare orizontală în ceea ce privește chestiunile de mediu și apoi ne vom referi și la aspectele legate de eficiența cheltuierii resurselor. Împreună cu dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului European, în mandatul actual, Uh, ne-am confruntat cu o mare criză economică. Strategia UE 2020 pentru o dezvoltare durabilă și inclusivă ne reunește eforturile și structurează uh, activitățile pentru următorii 10 ani pentru a ne asigura că avem soluții de a ieși din criza economică. Însă, trebuie să avem și o perspectivă pe termen lung, pentru 2050. Știm că este nevoie să ne modificăm în mod fundamental modul în care producem și consumăm dacă vrem ca lumea să rămână așa cum este, în condiții bune și să nu ne mai irosim resursele limitate. Avem un uh, raport mix în ceea ce privește creșterea durabilă și se demonstrează că respectăm aspectele legate de poluarea apei sau calitatea apei în ceea ce privește resursele pentru creșterea economică, rapoartele sunt mixte, trebuie făcute mai multe lucruri pentru sursele de apă, pentru a ne proteja ecosistemele, pentru a genera mai puține deșeuri și alte aspecte specifice legate de calitatea aerului. Evident, deci trebuie să ne îmbunătățim Uh, și astăzi, mai mult ca niciodată, UE are nevoie de o dezvoltare durabilă. Trebuie să identificăm uh, soluțiile avantajoase pentru toată lumea, să ne asigurăm că mediul uh, este protejat odată cu protejarea locurilor de muncă. Mă bucur că Parlamentul crede și el în acest concept și în 2011 vom colabora pentru ca acest mesaj să devină politică concretă implementată în UE. Acum, în ceea ce privește eficiența resurselor, Comisia va adopta mâine o comunicare referitoare la uh, inițiativele emblematice privind uh, eficiența utilizării resurselor care se va reflecta în programele adoptate în următorii doi ani în acest cadru. În această comunicare se va spune că eficiența resurselor nu ține doar de Comisia de Mediu, ci devine o politică a uh, întregului colegiu și va permite integrarea eficientă a obiectivelor de mediu în alte politici, începând cu politica economică. Să ne gândim uh, ce se întâmplă acum în urmă în ceea ce privește uh, eficiența utilizării resurselor. Îndrăznesc să sper că acum acest subiect se poate regăsi pe agenda noastră, uh, mult mai sus decât atunci doresc ca eficiența utilizării resurselor să devină o prioritate pentru întreaga Uniune Europeană și doresc ca acesta să fie un obiectiv comun pentru noi toți, fiindcă deschide posibilități de uh, colaborare transectorială pentru dezvoltarea economică. Însă e nevoie de sprijinul tuturor comisiilor parlamentare în acest sens. Împreună cu serviciile mele lucrăm la o foaie de parcurs pentru o eficiență care utilizează în mod eficient resursele, unde vor fi definite viziunile pe care dorim să le îndeplinim. Va fi un instrument suplimentar pentru a dirija și pentru a crea politici. Dacă doriți, va fi ca și cum aducem consistență conceptului pe care îl vom adopta mâine. În cadrul Comisiei și la nivel european s-au înregistrat progrese în ultimele 12 luni în ceea ce privește eficiența resurselor. Suntem de acord că o gestionare durabilă pentru resurse este esențială dacă dorim să avem un viitor bun pe planeta Pământ. Și de asemenea, Economia cu o utilizare eficientă a resurselor este modul de a realiza acest obiectiv. Suntem de acord că trebuie să acționăm în mod eficient împreună, la nivel transpolitic și transpartinic, pentru a ne asigura că schimbarea se poate produce și poate avea amploarea dorită. Politicile implementate trebuie să reflecte obiectivele acestea. Nu trebuie să subestimăm uh, dimensiunea transformării necesare. Trebuie să avem cel puțin patru abordări pentru a transforma economia UE într-una cu un consum eficient de resurse. Trebuie să implementăm legislația pe care deja o avem, față de care deja ne-am angajat, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și reciclare, vom reuși să îmbunătățim eficiența utilizării materialelor și, sigur, vor exista avantaje și pentru um, sectorul verde. De asemenea, statele membre trebuie să consolideze legislația privind deșeurile, lucru care s-a întâmplat în ultimii cinci ani și care va rămâne o prioritate pentru Comisie și pe viitor. În acest context, implementarea directivei cadru privind deșeurile și reformularea recenta a directivei cadru privind apa reprezintă o parte importantă a legislației europene care ne ajută să ne îndeplinim obiectivele. Trebuie să facem eforturi pentru prevenirea deș- eh, formării deșeurilor și reducerea eh, rampelor de gunoi și sunt sigur că soluția nu se găsește doar la nivel teoretic al legislației, ci și în crearea de piețe pentru materii prime secundare și eh, în transformarea eficientă a deșeurilor. Trebuie să determinăm piața să devină mai eficientă prin utilizarea de instrumente specifice. În ceea ce privește costurile economice și de mediu, acestea trebuie să se reflecte în uh, deșeurile generate. Accentul trebuie să fie pus pe impactul asupra mediului și astfel economia se va dezvolta în direcția corectă. Și nu putem evita a aborda subiectul uh, instrumentelor uh, financiare, cum ar fi impozitarea. Am discutat cu colegul meu, Șemeta, cum putem face acest lucru în cel mai eficient mod și vom începe cât de curând să lucrăm la eliminarea subvențiilor dăunătoare pentru mediu menționate în mod clar în studiul privind creșterea anuală. Pentru acest an, acest prim studiu, care este parte a programului nostru de consolidare fiscală inteligentă, va fi avut în vedere. Trebuie de asemenea să restructurăm instrumentele eficiente pe care le avem, dar care nu sunt folosite în mod corespunzător. Scheme de certificare, Uh, etichete ecologice și alte instrumente similare care pot să schimbe lucrurile. Pentru asta trebuie să lucrăm îndeaproape cu mediul de afaceri și cu programele naționale. Dacă stabilim repere pentru performanța de mediu, să uh, îmbunătățim instrumentele folosite, reușim să reducem emisiile, există măsuri ecologice care pot să ducă și la economisirea energiei, deci reduc consumul de energie. Instrumentele folosite începând cu 2008, trebuie să fie consolidate pe viitor, extinzând sfera de aplicare a directivei eco-design pentru toate eh, produsele fabricate cu impact asupra mediului. Am început deja să analizăm revizuirea planului de acțiune SAP, care trebuie să fie publicat în 2012. Dorim ca acest proces să fie inclusiv, transparent, pentru a oferi un plan de acțiune și mai ambițios care să reflecte provocările cu care ne confruntăm. Și partenerul, uh, partenerul nostru în aceste discuții va fi Parlamentul, desigur. În al patrulea rând, trebuie să creăm o abordare integrată și coordonată pentru a avea o eficiență a gestionării resurselor la nivelul tuturor politicilor. Adică să ieșim dincolo de granițele politicilor de mediu. Pentru asta e nevoie de un efort de tip pedagogic pentru noi toți și asta e dificil având în vedere că accentul se pune de multe ori pe datorii publice și piețe financiare. Însă procesul UE 2020 ne poate oferi instrumentele necesare în acest sens. Trebuie să integrăm obiectivele de eficiență a resurselor în programul de guvernanță economică UE și prin intermediul multor inițiative de politici specifice. De exemplu, modernizarea licitațiilor publice, achizițiilor publice și va fi prezentată o carte verde a Comisiei mâine. Am discutat cu colegii mei și am stabilit că trebuie împreună să vedem care sunt activitățile celorlalte comisii pentru a ne asigura că iau în considerare acest obiectiv de eficiență a resurselor. Dragi colegi, acest prim an al mandatului meu mi-a arătat că, în ceea ce privește politicile de mediu, a început o nouă eră. Trebuie să evoluăm de la o abordare punctuală la una sistemică care să reflecte complexitatea mediului și complexitatea societății noastre. Și de, a, de aceasta este nevoie să avem o colaborare transsectorială. Am avut uh, o discuție foarte încurajatoare cu privire la calitatea aerului obiectivul fiind să creștem nivelul de conștientizare pe acest subiect și să ne asigurăm că se știe cum să se continue schemele naționale relevante. Trebuie să ne asigurăm că transformarea economiei către creștere se bazează pe resurse existente la nivelul planetei și trebuie să acționăm acum pentru a ne asigura că până în 2020 suntem pe calea cea bună către schimbarea de paradigmă pentru Europa și pentru întreaga lume. E o sarcină grea, însă una foarte interesantă, mai ales dacă e să știm că ne putem baza pe sprijinul și cooperarea dumneavoastră. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule comisar Potoțnic. Desigur, această comisie este pregătită să sprijină această abordare politică și eficiența folosirii resurselor este unul din cele mai importanți uh, piloni ai politicii ecologice. Deja sunteți comisar de un an, domnule Potoțnic, și uh, abordați toate aceste probleme într-un mod uh, sistematic și nu sectorial. Mă bucură faptul că mâine va, va fi această comunicare nu doar despre materii prime, ci se va vorbi și despre folosirea eficientă a, resurs, a resurselor. Avem astfel un alt punct de vedere să vedem cum putem uh, reduce această irosire a resurselor. Dragi colegi, fiecare dintre dumneavoastră va avea la dispoziție doar un minut și jumătate, pentru că altfel nu o să avem suficient timp. Richard uh, Zebar începe, sper, cu un foarte bun exemplu. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă rog să mă întrerupeți dacă voi vorbi prea mult. În primul rând, uh, Data, data trecută când v-am întâlnit ați avut o voce răgușită și acum este cazul la fel. Și prima întrebare. Este foarte important să aprobăm această abordare uh, si- sistematică și ar fi foarte bine dacă am și pune în aplicare acest sistem. Și doresc să știu ce faceți dumneavoastră pentru ca această politică să fie înțeleasă și de către uh, cetățeni. Uh, și mă gândesc aici la eficiență, mă gândesc la uh, clasicele și cunoscutele uh, becuri uh, normale cu incandescență. Deci, ce faceți dumneavoastră pentru a explica mai bine această politică? Deoarece dacă cetățenii nu vor urma acest lucru, nu vom avea o bună politică la urmă. În ceea ce privește eficiența res- resurselor, în mod special, uh, în cazul deșeurilor, există foarte mari diferențe în Europa. Există această criză deșeurilor permanentă din campania. Am discutat săptămâna trecută o rezoluție pe marginea acestei crize și există și alte state, ca de exemplu Germania, unde se separă foarte mult uh, deșeurile. Deci, ce face Comisia pentru a uh, exista o abordare uh, coerentă? Și apoi, în ceea ce privește blu- blueprint uh, apa, Mario are acum cuvântul. Domnul președinte, l-a întrerupt pe vorbitor. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am citit cu mare atenție raportul recent al Comisiei Europene referitor la strategia pentru prevenirea și reciclarea deșeurilor. Din păcate, din document aflăm că gestionarea deșeurilor organice nu și-a uh, atins potențialul maxim în ceea ce privește obiectivele de colectare și reciclare a deșeurilor și nici în ceea ce privește definiția calității Comisia, din câte aflăm, face un studiu acum în ceea ce privește uh, revizuirea directivei privind nămolurile de epurare. În ceea ce privește directiva privind deșeurile, chestiunile sunt abordate în mod fragmentat. N-ar fi mai bine să avem o directivă care să includă toate aspectele, uh, referindu-se la colectarea diferențiată și pornind de la baza directivei 2011, fiindcă asta ar oferi un cadru legislativ coerent în care operatorii din domeniu ar putea să acționeze cu siguranță și cetățenii europeni s-ar bucura de cele mai ridicate standarde de siguranță a mediului. Profit de această ocazie, domnule comisar, pentru a vă întreba ce părere aveți uh, Vreau să știu dacă autoritățile din Campana v-au trimis planul definitiv pentru a rezolva criza deșeurilor și care sunt intervențiile pe care Comisia intenționează să le pună în aplicare. 130. Thank you, Chairman. I Domnul Gebrandi, un minut. Mulțumesc, îi mulțumesc domnului Potopni pentru această activitate de un an și pentru angajamentul său pentru subiectul biodiversității, pe care sper că îl va continua. Am, întreb, am câteva întrebări referitoare la eficiența resurselor. Vă sprijin poziția în ceea ce privește aspect subi- acest subiect, dar cred că ar trebui să ne gândim și la siguranța fluxului de resurse, de materii prime. Cred că trebuie într-adevăr să fim mult mai eficienți în utilizarea resurselor, dar întrebarea mea este cum vă veți asigura că nu ne axăm prea mult pe securizarea fluxului de materii prime pe viitor, în loc să fim suficient de eficienți cu resursele actuale. Apoi un alt aspect ar fi, mă tem că abordarea dumneavoastră se va limita la energie și apă, pe când aceasta ar trebui să acopere o sferă mult mai largă, uh, politica agricolă, politica industrială și așa mai departe. Cum credeți că vă veți asigura de acest lucru? Una dintre posibilități ar putea fi crearea unor conturi de mediu, un instrument foarte important, fiindcă ne face, face ca politicile să fie mult mai inclusive. Credeți că instrumentul Life Plus ar putea fi folosit pentru dezvoltarea acestei responsabilități de mediu în statele membre? Mulțumesc. Domnul uh, Bas, voi fi foarte scurt. Știu că mâine există o inițiativă emblematică din partea Comisiei. Sunt de acord cu dumneavoastră că e bine să avem această inițiativă emblematică care să ne spună, iată, o legislație care depășește granițele mediului și implică toate directoratele, dar uh, trebuie să avem o abordare umbrelă, trebuie să avem niște obiective clare, cum se întâmplă cu climă, 2 grade, și când avem comunicarea privind foaia de parcurs pentru carbon pe 2 martie, eficiența energetică, comunicarea pentru transport, trebuie toate să fie consecvențe. Dar în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor, apă, pământ, cum ne putem asigura că vor fi consecvente? Accentul nu se pune pe tot ce trebuie. De exemplu, Trebuie să uh, păstrăm legislația privind biodiversitatea. Este uh, deocamdată amprenta noastră asupra biodiversității e prea mare și trebuie să avem toate obiectivele care să ne garanteze că toate politicile, reforma PAC și așa mai departe, sunt aplicate în mod consecvent cu obiectivele acelea umbrelă. Foaia de parcurs din iunie, pe care o veți oferi în iunie, ar putea să se ocupe acest lucru, dar nu este clar. Deci cum vă veți ocupa de obiectivele de utilizare a apei, a pământului, pentru a ne asigura că toate obiectivele umbrelă sunt consecvente? Zulichi Alina, dacă un comentariu. Vă mulțumesc și bine ați venit, domnule comisar. Întrebarea mea este una mai prozaică. Este este vorba de faptul că legislația de mediu nu este una ieftină. Ne dorim un cadru în care cetățenii să se bucure de o viață mai bună și să trăiască într-un mediu mai bun. Și, desigur, facem acest lucru în contextul dific- serioaselor dificultăți financiare din Europa. Și comisarul s-a referit la consolidarea financiară care are loc peste tot știu și din uh, propria mea țară și am auzit acest lucru și de la alții, că acest lucru ne cauzează mari probleme atunci când vine, de, vine vorba de punerea în aplicare a prevederilor de mediu. În ceea ce privește deșeurile, de exemplu, ne bazăm ca autoritățile uh, locale să furnizeze aceste servicii și um, în momentul în care încercăm să facem acest lucru într-un mod mai inteligent, uh, cu costuri mai mici se confruntă cu alte legislații europene, de exemplu referitoare la competiție, unde au dificultăți legate tocmai de aceste costuri. Deci, domnule comisar, poate puteți discuta acest aspect legat de mediu și de mediu fiscal. Domnul Rossi acum. Ana Rosbach. Ana, Uh, nu, doamna Rosbach. O să încep cu o întrebare adresată domnului comisar. Aș dori să știu care este rolul Uniunii și a Comisiei, după părerea comisarului, pentru a combate, de exemplu, deșeurile de plastic care se află în oceane. Există domenii din ce în ce mai mari în, în oceane în care există asemenea plastic și doresc să știu care vor fi măsurile Comisiei în acest sens. De asemenea, în ceea ce privește politica um, Chinei legată de metalele um, rare și de reducerea acestor exporturi de aceste metale. Apoi, în ceea ce privește refolosirea uh, resurselor, sunteți de părere că, ne, că refolosim bine tășeurile uh, în Europa? Iolanda Hipner. Dziękuję bardzo, ale ze względu na kłopoty, które dzisiaj mam, bardzo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt răgușită și voi ceda cuvântul colegilor. Judith Marchis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, că ne-ați prezentat pe scurt care este calea de urmat în viitor. Aș dori să vă întreb uh, un lucru despre viziunea dumneavoastră, unde doriți să ajungem în viitor. Ați vorbit despre îmbunătățirea instrumentelor actuale și despre faptul că trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare a cadrului actual este mai bună. Și acest lucru este important. Nu trebuie doar să creăm reguli, ci acestea trebuie să fie și puse în aplicare. Și prețul uh, real, cred că într-adevăr ar trebui să fie reflectat valoarea economică a acestor uh, măsuri. Mie mi-ar plăcea să vedem care este societatea înspre care ne îndreptăm. V-am uh, prezentat deja împreună cu alți colegi uh, ideea unei societăți în care nu mai uh, suntem proprietarii unor diverse uh, electronice, ci pur și simplu le închiriem. Pentru că dacă închiriezi un lucru, nu trebuie să-l, nu mai ești nevoie să, nu-l mai arunci la sfârșitul folosirii, ci trebuie să dai înapoi cuiva. Și cred că acest lucru ar crește uh, responsabilitatea și în rândul uh, producătorilor. Cred, credeți că o asemenea societate ar, ar aduce beneficii sau nu? Vă mulțumesc. Catrin Sulie. Oui, merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Materiile prime și reciclarea deșeurile sunt aspecte strâns legate între ele. Aș vrea să vorbesc mai ales de deșeurile plastice. Acestea prezintă un dublu avantaj, reciclarea și valorificarea energetică. Și cred că este important să putem valorifica aceste deșeuri uh, acolo unde sunt ele produse, ceea ce nu se întâmplă în prezent. Aș vrea să știu dacă Comisia știe în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele de colectare și revalorificare a deșeurile și cum credeți pe viitor că poate fi îmbunătățită această politică. În ceea ce privește antanidele, cum putem face față importului aproape unidirecțional care vine înspre noi din China. Mulțumesc! Euh, Marita Ulskog. Marita Ulskog. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mă bucură faptul că vă angajați atât de clar pentru sprijinirea <coughs> folosirii cu eficiență a resurselor Ne-ați prezentat o listă lungă și o listă foarte bună despre cele pe care le planificați pentru acest an, de la uh, instrumente financiare până la reciclare, achiziții publice și așa mai departe. Ne-ați amintit aceste lucruri în uh, introducere. Însă foarte este important este cum facem toate aceste lucruri Noi aici în Parlament și în uh, Consiliu uneori luăm uh, hotărâri care sunt uh, contrare. Știm cum funcționează uh, lucrurile în realitatea. Firma britanică BP a discutat cu rușii în uh, urmă cu câtva timp cum vor exploata resursele din Marea Arctică. Uh, China se asigură că, vă, că va avea resurse strategice uh, în ceea ce privește materiile prime în Africa. Deci există um, aspecte și de dezvoltare, um, aspecte legate de, de uh, competitivitate. Acum, spune domnul președinte, am încheiat prima rundă de întrebări. Nu va fi ultima dată când vom discuta despre această eficiență a resurselor. Acum aveți să cuvântul. Hmm. Start with a question of Mulțumesc. Am să încep cu întrebarea referitoare la implementare și la diferențele existente la nivelul statelor membre. Da, aveți dreptate. Cred că de la ultimul raport publicat săptămâna trecută referitor la implementarea directivei deșeuri, ne-am dat seama foarte clar unde ne aflăm, ce rămâne de făcut în ceea ce ne privește, trebuie să facem tot ce putem, fie să informăm cetățenii prin diferite tipuri de seminarii și așa mai departe, fie prin orientările politice pe care le elaborăm. De exemplu, în domeniul menționat de mine, există o diferență între state. Există state care au înțeles că pot face acest lucru și altele care nu au înțeles. De exemplu, dați-mi voie să consult documentele. Există cinci state europene unde rampele de deșeuri sunt sub 5% și există alte state unde aceleași amplasamente sunt peste 80%. Iată deci diferența. Și din raport a reieșit clar că dacă statele hotărăsc cu adevărat să se ocupe de aceste lucruri, accentul ă, trece de la abordarea resurselor ca problemă la abordarea lor ca potențial și lucrurile pot fi făcute foarte repede, dar sigur trebuie să fie făcută multă muncă pregătitoare înainte ca lucrurile să poată să se fie puse în mișcare. Și când încep să se pună în mișcare, mai ales în ceea ce privește deșeurile, rezultatele se văd. Apoi, întrebarea referitoare la uh, biodeșeuri. Comunicarea referitoare la biodeșeuri a fost adoptată în mai 2010 și am încercat să arătăm acolo că, deși există potențial de îmbunătățire pentru biodeșeuri, pentru succesul pe care îl dorim, directiva privind uh, eliminarea deșeurile trebuie să fie îmbunătățită și avizul Parlamentului a fost luat în considerare. Am anunțat la nivelul comisiei și am anunțat și eu personal de mai multe ori că planificăm să stabilim criteriile pentru generarea de compost de înaltă calitate uh, pentru a analiza fiabilitatea stabilirii de standarde minime pentru utilizarea deșeurilor bio în agricultură și pentru stabilirea de sisteme de colectare diferențiată a biodeșeurilor în toate statele membre, conform Directivei 98 din 2008. Iată deci la ce lucrăm, sunt în faza de pregătire și ideea este să oferim exact ceea ce a solicitat dumneavoastră în această soluție. În ceea ce privește campania și situația actuală, după cum știți, povestea acolo e mai lungă și nu putem găsi o soluție rapidă, ca să fiu sincer. E o situație destul de dificilă. Păstrăm o legătură constantă cu partenerii din Italia, cu autoritățile centrale și regionale și de curând am primit un nou plan de gestionare de câteva zile. Trebuie făcute două lucruri. Pe de o parte, să se construiască infrastructura necesară și pentru asta e nevoie de ani de zile, chiar dacă munca începe imediat. Și în al doilea rând, gestionarea deșeurilor, zone de gestionare a deșeurilor. Avem planuri, nu pot să le comentez încă, pot să vă spun că ultimul plan sau ultimul răspuns pe care l-am primit pe baza documentului primit de la curte la începutul anului trecut, uh, n-am fost mulțumiți de acest răspuns, fiindcă nu era o soluție durabilă pe termen lung. Nu pot să intru în detalii cu comentariile mele încă, dar cred că trebuie să mai, mai sunt multe de făcut aici. Și principalul aspect este organizarea colectării deșeurilor, separării deșeurilor și colectării deșeurilor. Trebuie să începem de la zero. Dacă nu se va face acest lucru, nu se va putea asigura o soluție durabilă, viabilă pe termen lung. Prin urmare, suntem acum în toiul evaluării, e un caz de uh, infracționalitate, deci nu pot intra în detalii, dar voi face tot ce îmi stă în putere pentru a rezolva această chestiune în Italia. Apoi Jan Gerbrande a pus o întrebare Există două greșeli care se fac de regulă atunci când vorbim de eficiența resurselor. Una, simplificarea, exact așa cum ați menționat dumneavoastră, și anume acest flux de materii prime care este privit ca fiind singura problemă, ceea ce nu e adevărat. Și o altă problemă ar fi când spunem eficiența resurselor, ne gândim automat la eficiența energetică. La fel, incorrect. Mâine vom prezenta o inițiativă emblematică pentru eficiența resurselor și, din punct de vedere politic, fără îndoială, acest mesaj este un mesaj esențial și este bine ca directoratele să nu fie suspicioase unele față de celelalte în ceea ce privește politicile promovate. De aceea este bine să avem o politică umbrelă. Nu spun că vor uh, fi clarificate toate lucrurile sau că nu va mai rămâne nimic cu care să ne luptăm, dar, într-adevăr, eu văd lucrurile exact așa cum ați explicat și dumneavoastră. Deci, fără îndoială, e o problemă care mă interesează, ceea ce privește eficiența resurselor, dacă lipsea ceva, era această chestiune ar serviciilor ecologice. Și de altfel, mai clar spus, natura nu era tratată așa cum trebuie și pe asta trebuie să ne axăm. Ultima parte a întrebării dumneavoastră se referea la Life Plus și conturile de mediu. În prezent încă facem eforturi să avem Life Plus. Credem că e bine să avem așa ceva și apoi vom începe să discutăm pe fond în contextul noii perspective financiare. Cred că politica noastră trebuie să fie reflectată și în alte politici și ca să vă descriu situația actuală, în calitate de comisar pentru mediu, gestionez aproximativ 400 de milioane de euro pe an. Dar bugetul european, suma cheltuită pentru mediu, este de 12,5 miliarde. Deci sunt un manager mic, dar un mare utilizator. Înainte eram uh, manager mare și mic utilizator. Și situația în care mă găsesc acum este una uh, de lux și este bine să îi determinăm pe ceilalți să, inter- să înțeleagă nevoia de a prioritiza chestiunile de mediu. E un moment dificil și trebuie să fim foarte proactivi, dar sunt sigur că avem nevoie de ceva care să fie specific pentru obiective și Life Plus este exact așa ceva. Life Plus a fost excelent pentru că cu niște sume relativ mici a permis să se obțină niște schimbări impresionante apreciate de regiuni, de statele membre și de public, de cetățeni în general. Bas, întrebarea ta referitoare la obiective clare. Niciodată nu ne-am gândit că aceste inițiative emblematice vor conține obiective clare. Acestea trebuie să fie incluse în foile de parcurs. Ideea este cum să definim aceste obiective clare. Cred că acesta este un concept deja acceptat de toată lumea. Problema este dacă vom putea să evoluăm către ceva care să fie atât de simplu încât să poată fi utilizat, monitorizat și să obținem date și la nivel regional. Deci să avem o, o implementare cu adevărat eficientă și apoi, dacă e posibil, să îl includem în ciclu UE 2020, fiindcă asta este esențial. Când va deveni partea politicilor noastre economice, când vor deveni aceste obiective de mediu, atunci putem spune că am ajuns unde ne dorim. O întrebare interesantă referitoare la dificultățile financiare în Europa și modul în care chestiunile de mediu trebuie să fie luate în considerare când discutăm aceste subiecte financiare. În comisie, când uh, am discutat problema acelui studiu privind creșterea anuală, știți că l-am publicat pe primul anul acesta, ideea esențială a fost că, având în vedere situația cu care ne confruntăm, care continuă să rămână destul de gravă pe piețele financiare, mai ales în ceea ce privește stabilitatea monedei euro și prezența noastră vitală pe piața mondială, mai ales în ceea ce privește creditele și așa mai departe. Deci este important din această perspectivă să înțelegem că subiectul e unul foarte serios. Însă, mesajul meu este clar. Astăzi, numărul locurilor de muncă a scăzut. Creșterea PIB-ului a scăzut și ea. Și nimeni nu poate da vina pe mediu pentru asta. Întotdeauna mediul era privit ca un cost suplimentar pentru creștere, dezvoltare și așa mai departe. Și acum se vede că nu este așa. Nu spun că nu există o legătură, dar ce vreau să spun este, dacă deja am ajuns destul de jos, de ce să nu ne gândim ce fel de locuri de muncă vom stimula când vom începe să ne dezvoltăm, ca să nu ajungem peste 10 ani în situația în care să ne întrebăm cum să facem față problemelor de acum, um, problemelor existente la nivelul mediului, când putem începe de la zero să le rezolvăm. Deci acum e un, mode- un moment ideal. Problema nu se pune cantitativ când vorbim despre creștere, ci calitativ. am rezolvat două probleme dintr-o lovitură dacă am face acest lucru. Deci, suntem într-o poziție dezavantajoasă, care nu e cauzată de costurile de mediu și pe măsură ce ieșim din această situație tristă, putem să avem în vedere și aspectele de mediu. Deșeurile din plastic este un subiect foarte relevant pentru comisie și eu am participat la un atelier organizat în noiembrie am apreciat participarea deputaților care au fost acolo. Discuțiile au fost foarte interesante și au subliniat două direcții de urmat pe viitor. E o chestiune pe care trebuie să o abordăm la nivel internațional, dar este foarte clar pentru mine că trebuie să continuăm cu propunerile exprimate la acest atelier de lucru din noiembrie. Unul dintre aspectele șocante pe care le-am aflat la acest seminar este faptul că majoritatea acestor deșeuri uh, vin din surse terestre. Deci dacă nu le oprim atâta vreme cât ele sunt pe uscat, va fi destul de greu să le mai controlăm când ajung în apă. Vreau să vă spun că nu voi amâna dezbaterea acestui subiect, ci fără îndoială îl voi aborda cât mai repede. În ceea ce privește China, s-a pus o întrebare referitoare la politicile privind metalele rare. Prefer să nu comentez, poate vă pot transmite un răspuns scris. Vreau să vă spun că, din punct de vedere al Chinei, este evident că au o politică foarte clară și anume să joace un rol important pe plan global și intenția lor este să continue să promoveze politicile care îi ajută să-și consolideze această poziție globală. Judith Merkeș a subliniat foarte corect cele spuse, acel leasing al dispozitivelor electronice e o soluție. Avem exemplul Mișla, unde nu vând anvelopele în unele cazuri, ci le închiriază, deci oarecum vând servicii, nu produsul propriu-zis și în acest fel eficiența utilizării anvelopelor este mult mai ridicată. Apoi, am răspuns aspectele legate de deșeuri de plastic China și ultima întrebare nu ce, ci cum voi acționa, dar cred că asta a fost reflectat în toate celelalte răspunsuri pe care le-am dat. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum începe a doua rundă referitoare la biodiversitate. Avem trei întrebări și dumneavoastră, ca răspuns la cele două sau trei, puteți răspunde. Boguslav Sonic nu este aici și acum Karin Katmar pe acest subiect foarte complex al biodiversității. Domnule comisar, bun venit și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a avea acest dialog cu comisia noastră. Vorbim despre biodiversitate și am, ne-am referit și astăzi la creștere, dar eu cred că obiectivul nostru trebuie să fie creștere calitativă. Pe de altă parte, diversitatea speciilor necesită programe. Noi avem uh, cel de-al șaselea program uh, pentru mediu și mai avem și un raport care a fost publicat de către Agenția pentru Mediu, uh, publicat în 2010, care spune că trebuie să mai fie multe făcute în cadrul acestui program. Eu cred că în curând se va prezenta un al șaptelea program de acțiune pentru protecția mediului și sper ca dumneavoastră să ne prezentați cu acea ocazie câteva obiective. De asemenea, ne-ați anunțat un plan de acțiune pentru protecția speciilor, ă, care vor fi părțile direct interesate, cărora administrația li se va adresa, e vorba și de industrie, la ce să ne așteptăm? Mulțumesc. Sandrin Belie. Domnule comisar, în 2010, având în vedere eșecul strategiei pentru biodiversitate din 2006. M-am bucurat că a existat un plan strategic uh, pornind de la uh, reuniunea de la Nagoya. S-a făcut un pas înainte, dar e clar că nu trebuie să ne oprim aici. Ceea ce s-a decis la Nagoya trebuie să se transpună cât mai repede posibil în măsuri concrete. Există 20 de obiective eh, mondiale care trebuie să fie adoptate și de Uniunea Europeană. Așteptăm ca atare cu nerăbdare publicarea strategiei pentru a ne servi inclusiv în activitatea noastră privind revizuirea politicii agricole, a pescuitului și politicii de coeziune. Care este uh, calendarul pe care puteți să ni-l sugerați? Ce se va întâmpla în perioada imediat următoare? Ce noi metode, ce noi instrumente vom putea folosi pentru atingerea noilor obiective? Va exista o inspecție în materie de mediu? care sunt resursele financiare necesare și sunt ele incluse în noua strategie privind biodiversitatea? Președintele, mulțumesc. Iar acum răspunsul din partea comisarului în 5 minute. Cel de-al șaptelea plan de acțiune privind mediu, după cum ați spus foarte bine, avem Uh, raportul Sawyer. Vom avea și o evaluare a celui de-al șaselea plan de acțiune privind mediul, iar eu sper să nu existe vreo neînțelegere. Eu nu sunt împotriva unui al șaptelea plan de acțiune pentru protecția mediului. Cred că avem nevoie de el. Și de fiecare dată când s-a discutat despre asta, eu am spus doar, Haideți să ne concentrăm pe toate obiectivele unul după altul și uh, în momentul în care se conturează posibilitatea de a acționa, atunci să luăm deciziile. Deci, întrebările Sandrinii sunt legate într-un fel. M-ați întrebat ce voi face în perioada următoare. Sunt multe lucruri pe care le vom decide în anul 2011 pentru viitorul nostru pentru politica noastră în domeniul agrar, al pescuitului, în domeniul politicii de coeziune. Vom avea propunerile noastre care vor implica strategia privind biodiversitatea, eficiența utilizării resurselor. Vom ține seama de toate aceste aspecte și bazându-ne pe raportul privind cel de-al șaselea plan de acțiune eh, referitor la mediu, vom putea să acționăm abordările care sunt necesare astăzi uh, legate de preocupările noastre privind mediul sunt foarte diferite față de ceea ce știam acum 10 ani când a fost configurat cel de-al șaselea plan de acțiune. Deci eu cred că probabil la începutul anului viitor, 2012, vom ști exact care va fi noua fațetă care să se bazeze pe cel de-al șaselea plan de acțiune. Nu cred că acum este momentul să discutăm despre asta, pentru că între timp trebuie să dăm răspunsuri la multe alte chestiuni. Nu putem să ne permitem să pierdem timpul în anul acesta, în această primă jumătate a anului, dar chiar și în a doua jumătate. Este important să colaborăm, să nu ratăm nicio oportunitate. Iar când vom avea propunerile financiare pe masă, ele vor fi uh, cu bătaie lungă pentru următorii 5 ani, pentru următorii 10 ani. Iar, uh, va putea beneficia și cel de-al șaptelea plan de acțiune în momentul în care vom decide cum va trebui să arate el. Deci eu nu ezit în clipa de față vis-a-vis -vis de acest al șaptelea plan de acțiune, pentru că uneori se spune uh, comisarul este reticent. Avem în clipa de față o serie întreagă de probleme de procedurale legate de un studiu de impact, dar suntem deja în uh, faza finală a acestui studiu. Iar vom avea o serie întreagă de subobiective pe care ni le vom propune și un fel de um, plan privind calendarul pe care trebuie să-l respectăm, o foaie de parcurs. Deci cred că este și răspunsul la întrebarea adresată de Sandrin. Poate aș mai adăuga un lucru în legătură cu legislația existentă privind Natura 2000. Aici am atins faza matură de implementare și extindem de la 17 la 18 procente etapa și suntem susținuți și printr-o finanțare adecvată vedem care sunt statele care uh, respectă obiectivele noastre și o facem cu rigurozitate. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și trecem la cea de-a treia rundă de întrebări. Implementarea legislației existente și începem cu karl hans Florenz și după aceea Dan Jörgensen. Domnul Jürgensen intervine. Mulțumesc, domnule comisar, pentru expunerea excelentă. Vreau să vă întreb uh, ceva în legătură cu reglementările privind pesticidele. Pentru că noi cu câțiva ani în urmă am adoptat o, o legislație pentru uh, punerea pe piață a pesticidelor și pe 14 iunie, deci peste câteva luni, Comisia uh, va trebui să aibă și o reglementare privind datele necesare legate de uh, pesticide. Este foarte important pentru că mm, aceste cerințe privind datele um, au uh, fost completate din 91 până acum. Există foarte multe uh, reglementări care acum uh, sunt aplicate și ca atare și cerințe noi. Aveți în clipa de față deja o viziune de ansamblu în legătură cu modul în care până pe 14 iunie se vor putea um, îndeplini toate aceste cerințe și uh, reglementarea privind rezidurile din alimente este de asemenea o chestiune care mă preocupă, pentru că multe ONG-uri care cunosc situația de pe piețe ne reproșează că noi nu am implementat încă în niciun fel reglementările care există în acest domeniu. Mulțumesc. Domnul Karl-Heinz Florenz. Mulțumesc, domnule comisar, pentru cele expuse până acum. Este foarte important ca statele membre să transpună în practică ceea ce noi hotărâm aici și antevorbitorii uh, au semnalat acest lucru, pentru că este o experiență care te deprimă în uh, Parlamentul European să afli că noi ne străduim să uh, decidem anumite lucruri care după aceea nu sunt transpuse în practică. În ce privește deșeurile, nu există o mare diferență între Austria și Italia sau uh, uh Germania și Marea Britanie și, uh, domnule comisar, deși acum aveți probleme cu vocea, vă rog să uh, vorbiți foarte răspicat că uh, toți cei care greșesc în privința deșeurilor trebuie să fie aduși în fața instanței. Mulțumesc, Chris Davis. Nu știu de ce nu operează Comisia Um, în materie de pesticide, mai ales atunci când se cunosc problemele asupra albinelor de pildă. Și uh, principala mea întrebare este legată de implementarea legilor privind protecția mediului, pentru că există state membre în care nu se efectuează o inspecție serioasă privind această legislație. Noi am făcut diverse recomandări privind uh, posibilitățile de a efectua inspecții, dar există mari diferențe între diversele state membre. Există state în care nu există niciun fel de reglementare administrativă privind modul în care ar trebui să fie operate inspecțiile pentru protecția mediului. Oare Comisia se preocupă și de această problemă? Pentru că trebuie să existe niște standarde minime um, obligatorii pentru toate statele dacă vrem să aplicăm legea. Mulțumesc, Satu Hasi unul din subiectele care ne preocupă este legat de implementarea comunitară privind uh, dioxidul de sulfat Domnule comisar, ne-ați promis ca uh, propunerea legislativă să fie implementată până la finele anului trecut, dar uh, până acum acest lucru nu s-a întâmplat și aș vrea să știu unde ne aflăm în clipa de față. Și o altă chestiune care ține de asemenea de calitatea aerului și care are influența asupra stării de sănătate a cetățenilor noștri așteptăm o revizuire a directivei privind limitele superioare de emisii de gaze nocive și uh, în momentul în care s-a vorbit despre strategia privind menținerea calității aerului, aceste aspecte au fost atinse unde ne aflăm în clipa de față. Mulțumesc foarte mult. Cei din uh, zona baltică uh, m-au vizitat astăzi. Acestea sunt preocupările, întrebările privind implementarea legislației. Domnule comisar, aveți cuvântul. the questions which are connected with the în ceea ce privește întrebările referitoare la pesticide, trebuie să recunosc că nu am răspunsurile, însă vă voi asigura că veți primi răspunsurile la ambele întrebări în scris cât mai curând posibil. Nu am uh, niciun fel de informație referitoare la probleme sau întârzieri în acest punct de vedere. Deci, Sper că totul uh, va merge bine, însă nu știu exact care este situația exactă în ceea ce privește uh, necesitatea de a pune la, des, la, la dispoziție date. Însă, după cum v-am spus, veți primi aceste răspuns, răspunsuri și același uh, lucru este valabil și la, pentru întrebarea pusă de uh, Chris în legătură cu pesticide și albine în pro, punerea în aplicare este un lucru foarte uh, serios și nu există niciun fel de soluție magică. Trebuie însă să uh, facem ceva, deoarece ne confruntăm cu problema unor uh, legislații foarte diferite în Uniunea Europeană. Sunt convins că trebuie să avem o discuție politică foarte serioasă pe marginea acestei teme și uh, Mă gândesc să uh, prezint la mijlocul acestui an o comunicare politică în care să fie incluse toate aceste aspecte pe care le-ați amintit dumneavoastră. Dacă, este, dacă avem nevoie de criterii uh, specifice în ceea ce privește inspecțiile sau nu, sau uh, în ceea ce privește agențiile de punere în uh, aplicare și așa mai departe, trebuie să discutăm toate aceste întrebări într-un uh, mod uh, sistematic. Și aș dori să vă um, atrag atenția și dumneavoastră asupra acestui lucru pentru um, următoarea jumătate a acestui an. Deci, un document politic în care toate aceste aspecte să fie abordate, pentru ca nimic să nu fie lăsat din vedere. O altă problemă cu care ne vom uh, confrunta în viitor. După cum știți, eu am fost negociatorul șef al uh, Sloveniei în momentul în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Știți că au fost uh, acorduri speciale în ceea ce privește deșeurile și apele uzate și așa mai departe. Este vorba de zone în care este nevoie de investiții importante dacă se dorește respectarea legislației europene. Și aceste perioade de tranziție vor expira exact în uh, decursul mandatului meu. Va fi foarte important ca în momentul în care vom discuta viitorul politicii de coeziune să ținem cont de acest lucru nu se poate, nu este posibil ca statele membre să rezolve aceste lucruri singure. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Și de altfel, este foarte logic să existe o cofinanțare și un ajutor din partea Uni- Uniunii Europene, dar acea, acest lucru nu ajută doar respectivele state membre, ci toată lumea. Și putem învăța din uh, experiența trecută cât de important este să controlăm aceste fenomene și de aceea este important să păstrăm aceste lucruri pe agenda um, din viitor. Nu mi-am dat seama că am promis că vom da un răspuns până la sfârșitul anului, însă pot să vă spun că în următoarele două luni vom uh, aduce o propunere concretă. Am, uh, de- am discutat acest lucru și în dezbaterea legată de calitatea aerului, deoarece ideea acestei dezbateri fusese de a, a, a atrage această temă în atenția, a pune această temă în atenția întregului colegiu. Există două lucruri uh, majore pe care le observăm în anumite zone specifice, de exemplu particulele, particulele din orașe, ozonul, vedem că lucrurile nu evoluează foarte bine. Și, desigur, toate aceste lucruri sunt legate de sursă și uh, sursa principală a acestor particule o reprezintă transportul. Deci nu putem să rezolvăm această problemă prin uh, stabilirea unor uh, plafoane. Deci ar trebui într-adevăr să rezolvăm acest uh, lucru prin, printr-o directivă, dar trebuie să ne asigurăm că prin propunerile, prin propunerile noastre vom fi în situația de a permite statelor membre de a respecta cele uh, promise. Și aceasta a fost uh, obiectivul discuției pe care am avut-o pe marginea temei calității aerului. Deci, în concluzie, va fi o abordare asemănătoare celei pe care am avut-o în uh, domeniul energetic. Deci avem nevoie de o abordare mai largă și în ceea ce privește calitatea aerului. Și această propunere va fi adusă cel mai târziu în anul 2013. Deci, după părerea mea, nu este vorba de o amânare, din potrivă. Dacă în acest, motiv, în acest moment aș propune o directivă uh, NEC care ar uh, putea fi discutată într-un an sau doi, vom avea o problemă în cele din urmă. Ce anume, în mod real, va fi sprijinit de, de colegii mei pentru a ajunge la rezultate concrete în statele membre. Și aceasta este uh, întrebarea de, cea, cea mai importantă importantă. Vă mulțumesc, până domnul președinte. Acum ultima rundă de întrebări diverse. Avem noi uh, membri care doresc să vorbească. Primul este doamna Sirpa Bitikainen. Vă mulțumesc, o să, fiu, o să încerc să fiu cât mai succintă. Doresc să vă felicit pentru munca depusă în uh, acest sector foarte important. Ați menționat obiective clare și um, de ce nu de ce nu ar trebui să avem un obiectiv clar până în anul 2050? Uh, de exemplu, o analizare uh, mai îndeaproape a emisiilor și um, definirea biodiversității. Deci acesta este contextul în care pun cele trei întrebări. În primul rând, ce planuri aveți în ceea ce privește GPI și parteneriatele de uh, inovative pentru a rezolva această provocare legată de uh, durabilitate? În al doilea rând, cum se leagă acest lucru de inițiativa referitoare la materii prime? Și, în plus, care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește, privește emisiile și eficiența resurselor? Arsenis. Arsenis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Doresc să vă felicit și eu pentru uh, munca dumneavoastră excelentă. După părerea ă, aș dori să vă întreb um, în legătură cu un acord care, după părerea mea, este scandalos. Pe, pe baza analizei efectuate pentru comisie, se așteaptă că ca 472 de milioane de hectare de pădure uh, vor fi dis, distruse ca urmare a acestui acord și este vorba la 100 de 11% din suprafața împădurită a Braziliei. Și nu se ține cont uh, nici de faptul că se uh, mută populație din o parte în alta a țării. Deci vă dați seama și cunoașteți toate aceste uh, probleme și um, ce planificați să faceți? Participați la negocieri și ce s-a hotărât de fapt la Nagoya? Holger Kramer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva întrebări adresate comisarului în ceea ce privește emisiile industriei industriale. Anul trecut am uh, votat pe marginea acestei directive și s-a lucrat la un nou instrument pentru uh, reducerea uh, emisiilor produse de industria aviatică. În acest moment, Comisia a oprit activitatea acestui uh, grup de muncă și uh, poate domnul comisar ne poate confirma acest lucru. O altă întrebare, în programul de muncă al uh, Comisiei se spune că Comisia dorește să intervină într-un mod, uh, dorește să reglementeze emisiile de, de dioxid de carbon Uh, produse de autoturisme. Mihail Tremopoulos are acum cuvântul. Vă mulțumesc. În noiembrie, ESA a transmis uh, orientări în ceea ce privește uh, pericole puse de organismele modificate genetic. Împreună cu un aviz care se referea la impactul acestor organisme. Pentru anul 2011, Comisia dorește ca după aceste orientări să urmeze o măsură obligatorie din punct de vedere legal, care va fi baza acordării unor uh, autorizații uh, pentru organismele modificate genetic. Ați putea să ne spuneți cum v-ați uh, implicat dumneavoastră și uh, Direcția Generală în această procedură până în acest moment. Puteți să ne confirmați că acest proces va reflecta îngrijorările legate de organismele modificate genetic? Domnul Dali uh, își planifică, planifică să permită import, importul unor asemenea organisme. Domnul Rossi. Comisariu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, știți că în programul din 2011 al Comisiei se vorbește despre protecția civilă. Vreau să înțeleg ce se face concret aici. Doriți să existe o coordonare a protecției civile la nivel european pentru intervențiile de urgență, mai ales când au loc catastrofe care afectează mai multe state ne gândim la deversarea de râuri sau fluvii sau cutremure, inundații și așa mai departe, fiindcă, din păcate, aceste catastrofe par din ce în ce mai probabile, având în vedere schimbările climatice. Și, de asemenea, aș vrea să știu dacă Comisia intenționează să constituie un fond de urgență care să fie disponibil imediat în astfel de cazuri. Există un fond de solidaritate, dar acest fond astăzi este folosit doar atunci când daunele ajung la niște cifre exagerate, adică aproape niciodată. Aș vrea să știu dacă vă gândiți la un fond care să poată fi utilizat ușor și la timp, fiindcă acest lucru ar putea fi util atunci când se pro- produc calamități. Domnul Fiatet, cred că comisarul nu este responsabil cu protecția civilă. Doamna Georgieva este responsabilă, însă domnul Pototni va uh, răspunde. Ianoș Adar, acum. Vă mulțumesc. În urmă cu 9 luni, Parlamentul a adoptat rezoluția în, prin care se inter, interzicea tehnologia, um, tehnologia cu mare emisie de dioxid de carbon în minerit. O altă remarcă. V-am trimis o propunere despre introducerea unei taxe de mediu în Uniunea Europeană. Aș dori să vă întreb dacă există studii care sprijină acest lucru și pentru a putea începe consultările tehnice în acest domeniu. Um, abbau von Kohlesubventionen, glaube ich, ist auch nicht. Commission deci renunțarea la subvențiile din minerit cred că nu intră în prerogativele domnului comisar. Ultima întrebare, Crista Clas. Vă mulțumesc, domnule comisar. ne dorim să calculăm toate lucrurile astăzi și nu știu dacă este posibil acest lucru. De dimineață am, ne-am luptat uh, cu PIB-ul și am eșuat. Și um, ați pus și dumneavoastră întrebarea legată de calitatea creșterii economice. În acest moment uh, discutăm despre un regulament în care se vorbește despre un uh, bilanț care să țină seama de mediul uh, înconjurător și mă întreb uh, cât de eficientă este construirea unei noi uh, birocrații și cred că trebuie să fim atenți ce lucruri uh, comparăm, ce, la ce comparații uh, apelăm. Deci cred că construim până la urmă o birocrație și cine va calcula până la urmă eficiența eficienței, dacă este să discutăm despre eficiență. Domnul președinte spune că cred că este foarte bine să discutăm despre acest lucru deoarece um, Organizația Națiunilor Unite și-ar dori să avem la dispoziție asemenea statistici. Acum, domnul comisar va avea cuvântul. La întrebările la care nu veți putea răspunde, vom primi răspunsuri în scris. Joint uh, the question which uh, Sir Park în ceea ce privește inițiativele comune pentru tehnologie și parteneriatele public-private. Cred în aceste inițiative și în parteneriatele public-private. E o idee pe care am discutat-o și în ultimul seminar al Comisiei. Am vorbit despre noi metode inovatoare de finanțare. În uh, momentele de austeritate pe care le traversăm, avem un potențial limitat de resurse la nivel european, pe de o parte. Pe de altă parte, avem de a face cu o creșterea nevoilor care trebuie să fie abordate de la nivel european. Și cel mai inteligent mod de utilizare a fondurilor este să uh, potențăm aceste fonduri, fie prin uh, finanțări public-publice, adică fonduri europene și fonduri publice naționale sau și mai bine parteneriate public-private, adică intrăm într-un parteneriat cu mediul privat. Inițiativele tehnologice comune reprezintă exact această idee. Intenționăm să utilizăm acest gen de instrumente și pentru mediu? E o întrebare. Da, vrem să facem acest lucru. Știm că există instrumente care permit acest lucru și ne gândim cum să utilizăm mai bine potențialul uh, BEI și cum să încheiem parteneriate în contextul uh, cadrului pentru cercetare și inovare. Inițiativa privind materiile prime a fost uh, amânată, trebuia să fie adoptată mâine, va fi săptămâna viitoare, însă unul dintre cei trei piloni a inițiativei acesteia este cel care se referă la eficiența resurselor și perspectiva noastră de mediu asupra acelui subiect. Deci cred că acest abordare este suficient de bine avută în vedere în uh, inițiativa privind materiile prime. În ceea ce privește acordul UE-Mercosur pe care l-ați menționat, ca să fiu sincer, eu nu am auzit cifrele pe care le-ați menționat dumneavoastră, n-am fost informat de ele, însă sunt sigur că serviciile noastre sunt parte a procesului decizional, rolul principal fiind, desigur, la nivelul directoratului responsabil pe fond. Ce pot să fac este să analizez întrebările dumneavoastră, să mă informez mai bine și să văd care sunt consecințele. Cred că facem tot ce se poate în ceea ce privește punerea în aplicare noi, al noului regulament adoptat cu privire la importurile ilegale de cherestea. De asemenea, Vrem să elaborăm și acest acord voluntar, gradual. În fiecare an avem uh, câte unul sau două în pregătire. Sunt și în conferința Flecta și știu că pregătim două și pentru 2011. În ceea ce privește tranzacțiile cu certificatele de emisii, S-au pus trei întrebări, unul unu referitoare la tranzacțiile acestea, unul la OMG-uri și încă unul care nu intră în sfera mea de activități, niciuna dintre acestea. Dar am să încerc să vă răspund. Tranzacțiile cu certificatele de emisii. Nu știu dacă lucrurile s-au blocat sau s-au amânat. De regulă începem aceste discuții doar atunci când se ajunge la nivel de cabinet Până atunci, implicarea mea în acest gen de activități nu există, fiindcă colega mea Hedegaard se ocupă de asta din punct de vedere al mediului. În ceea ce privește OMG-urile, în comisie există o coordonare între aceste chestiuni transectoriale înainte de autorizarea OMG-urilor sau înainte de luarea unor decizii similare. Ce pot să vă mai spun este că comisarul Dali a moștenit de la mine o echipă completă uh, de expertiză în ceea ce privește cultivarea și impactul asupra mediului al OMG-urilor. Și trebuie să avem încredere în această echipă de experți și trebuie să avem încredere că își fac treaba bine și ei și comisarul. Protecția civilă. Știu uh, destul de multe aici, fiindcă am fost implicat în această situație. Știu că colega mea, Cristalina, se gândește la această idee. De fapt, a propus așa ceva. Fondul Solidaritatea nu uh, servește unui răspuns imediat în cazul unei catastrofe care să afecteze statele membre. Există proceduri foarte complete, limite, criterii, trebuie să existe și acordul statelor membre și al Parlamentului, fiindcă este un nou instrument, deci ajutorul, sprijinul financiar vine chiar după câțiva ani protecția civilă trebuie să se producă imediat, dar asta este o chestiune separată avem capacitatea să răspundem rapid din punct de vedere financiar în afara Uniunii Europene, dar în interior, aveți dreptate, există lipsuri în acest domeniu și probabil uh, colega mea va încerca să abordeze acest subiect. Domnule Heder, vă voi transmite în scris evoluția în ceea ce privește cianurile. Mi-amintesc foarte bine, nu am uitat ce am vorbit și întrebarea referitoare la uh, acea problemă cu dincolo de PIB, dacă am înțeles corect. Dacă cineva crede că datele pentru PIB sunt ușor de compilat, se înșală. În prezent, PIB-ul astăzi este un fel de instrument care ne ajută să ne orientăm pentru a ști cât de bine sau cât de rapid funcționează motorul nostru, dar nu ne indică direcția sau combustibilul rămas. De aceea, trebuie să luăm în considerare și alte aspecte ca să avem o perspectivă de ansamblu. Și m-a surprins să aflu că în această dimineață comisia dumneavoastră nu a votat pozitiv pentru raportul referitor la uh, subiectul acela dincolo de PIB. Cred că acest subiect uh, ar trebui să se bucure de o atenție mai mare. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție, dar vreau să vă spun că cu busola aceasta de care dispunem acum, PIB-ul ca busolă, nu este suficient. Și dacă continuăm tot așa, vor apărea probleme. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, că întotdeauna aveți uh, intervenții foarte complexe, angajate și știm că uh, sunteți implicați uh, în multe domenii. Am văzut 73 de puncte pe care le aveți enumerate în documentele dumneavoastră. Vreau să închei această parte spunând că, așa cum ne-a spus și dumneavoastră, 2011 este un an decisiv în strategia UE 2020 este decisiv pentru direcția pe care o vom aborda-o. Reforma PAC, reforma politicii de pescuit, reforma fondurilor structurale și toate celelalte dosare importante la nivel european. Comitetul nostru vă promite și vă garantează sprijinul și suntem angajați să, să ne implicăm și noi în schimbarea direcției pentru Uniunea Europeană și societatea în general. Mulțumim încă o dată pentru prezență și mult succes în activitatea dumneavoastră la nivelul comisiei și așteptăm să ne revedem la un nou schimb de idei. Mulțumesc, spune domnul Potocnic și uh, aștept cu nerăbdare o nouă dezbatere similară celei de azi. Mulțumesc!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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, continuăm. Mai avem trei liste de vot de parcurs în această după-amiază. Punctul 22. Raport 210 privind implementarea politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Raportor a fost Emanuel Fernandez de la PPE. Aveți lista de vot și pornim cu voturile. Amendamentul 2. Vot pe părți, trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Șapte. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, Cum a votat PPE-ul? <laughs> Abțineri? Haideți să mai vedem o dată. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11. Voturi pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. votul pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 și 21 cu amendament oral. Cine este pentru?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 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 35. S-a închis votul. Se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 51 de voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere, se adoptă. Îl felicităm pe raportor. Punctul următor pe ordinea de zi. Punctul 23 23. Provocări politice și resurse bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013. Raportor, domnul Gerbrandi. Avem o primă propunere care nu i-a implicat pe toți și de aceea vă întreb dacă putem să o supunem la vot sau există uh, obiecții. Este vorba uh, de amendamentul comun numărul 1. Nu este un amendament consolidat. În cazul acesta supunem la vot amendamentul consolidat 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Vot foarte strâns, dar pentru se adoptă. 28 pentru. Aliniatul 1. Textul original, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 2. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Cade. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 vă pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Am ajuns la amendamentul 20 din partea Sirpei Pietikainen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 abțineri, verificăm. Verificăm 34. S-a închis votul. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și votul final Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 55 pentru, două voturi împotrivă, nicio abținere. Sincere, felicitări domnului Gebrandi pentru acest aviz. Ultimul vot pentru astăzi o intervenție privind regulamentul. Mă ă, gândesc să ne referim ă, la întâlnirea coordonatorilor de mâine. Este o chestiune care ține de sănătatea publică și trebuie să avem criterii ă, care să ne confirme că sănătatea umană este protejată. Aici raportorul vorbește despre tehnologii care se află în competiție, deși Comisia spune că radiația pe care această tehnologie a scanerelor corporale nu este dăunătoare sănătății, eu cred că um, cei care trec prin aceste scanere corporale uh, totuși vor fi expuși. Dar noi nu trebuie să uh, avem o confruntare între tehnologiile existente pot să fie în joc și criterii financiare și costuri foarte ridicate dacă aeroporturile ar trebui să se uh, doteze cu asemenea scanere uh, corporale. Noi suntem expuși unei sugerări care poate să aibă în spatele ei niște interese comerciale. Deci eu aș spune că nu trebuie să votăm un asemenea document. Mulțumesc, Chris Davis, pentru această intervenție, spune președintele. Dar ă, în clipa de față avem datoria totuși să votăm. Sigur, Comisia poate să facă ce dorește, dar acest subiect există în Europa și prin faptul că noi nu îl supunem la vot, nu rezolvăm lucrurile. Există o serie întreagă de noi evoluții pe piață în acest domeniu și uh, Cred că cei care s-au exprimat prin amendamentele lor uh, și-au exprimat un punct de vedere în, uh, în spiritul intereselor comisiei noastre. De altfel, uh, tema nu este de competența noastră în principal, nu noi suntem Comisia de Fond. Nu știu ce uh, consecințe ar avea acum dacă noi amânăm uh, votul. Eu v-aș uh, supune însă la vot în solicitarea lui Chris Davis și vă întreb cine este pentru o amânare. Richard Seiber dorește să intervină. Ar fi interesant să știm ce se întâmplă dacă amânăm. Uh, se va mai fi încă la timp pentru Comisia de Fond să aibă și avizul nostru, pentru că dacă uh, acum solicităm amânarea, poate că și Comisia uh, de Fond ar putea să țină seama de punctul nostru de vedere. Eu uh, sunt membră a Comisiei uh, TRAN, care este Comisia de Fond. Și cred că nu există noi circumstanțe care ar putea să schimbe lucrurile fundamentale. Sigur, noi avem dreptul să avansăm amendamente, iar noi putem decide dacă le agreăm sau nu. Eu cred că uh, punctul de vedere al colegului nostru, Chris Davis, uh, legate posibile interese comerciale, sigur că are un anume fond, dar noi nu dictăm comisiei ce să facă. Noi invităm comisia să își uh, îndrepte atenția asupra anumitor chestiuni, să vedem care sunt echipamentele ideale la îndemâna autorităților naționale. Eu nu cred că există motive să nu avansăm. Aia la Sender, dorești să faci o propunere? Și eu am vrut să spun același lucru ca și colega Foster. Cred că trebuie să supunem la vot uh, acest document. Este un aviz uh, de care Comisia TRAN trebuie să țină seamă și eu cred că trebuie să ne pronunțăm astăzi. S-a discutat suficient Uh, există o formulare care este destul de deschisă. Noi nu ne pronunțăm ferm în favoarea unei formule sau alta. Este vorba despre mai multe tehnologii aplicabile Parlamentul evident va fi favorabil acelei soluții care uh, nu are riscuri pentru sănătatea oamenilor. Comisia va trebui să se decidă, o să se bazeze pe studii. Deci, oricum, va trebui să opteze pentru o tehnologie care are cele mai puține uh, consecințe asupra sănătății pasagerilor. Deci, Chris eh, Davis în continuare insistă să amânăm, deci cine este pentru o amânare a votului? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci este clar că trebuie să supunem la vot amendamentul 1 din partea lui Chris Davis. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Următorul, tot din partea lui Chris Davis, vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă. Ai, întreb dată cine este pentru prima parte. La amendamentul 8. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Verificăm dacă doriți. Bun, verificăm partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. Se pare că nu a funcționat aparatul într-un caz. Bun. Amendamentul 7, Chris Davis, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Nu protestează nimeni? Mergem mai departe. Amendamentul 10, Cristei Vis. Cine este pentru? împotriva? Abțineri. Este foarte clar. A fost adoptat. Amendamentul 11. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 5. S-a închis votul. Se respinge. Amenantul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 15. S-a închis votul. Se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Restul cade prin acest vot. Trecem pe pagina următoare. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Mă scuzați, spune președintele. 21. Vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, cade. Douăzeci Cine este pentru 29 din partea lui Chris Davis? Împotrivă. Abțineri se respinge. 30. Cade. 31. Chris Davis pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 cade. Ajungem la 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Cristevis Davis pentru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 S-a închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău, patru colegi se pare că nu au cartela de vot la ei. 58 au votat, deși sunt 62 în sală. Se adoptă. 49. Cine este pentru? Da, era 28 la 28. Îmi cer scuze, spune președintele, se respinge în cazul ăsta. Îmi pare rău, dar deja mi s-au împăienjenit ochii. Se respinge. Deci, exact cum mi se păruse inițial. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 53 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și în felul acesta ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem 45 de voturi pentru, 12 împotrivă, o abținere felicitări lui Crescențio rebelini pentru activitatea desfășurată. Și în felul acesta trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este punctul 25. O uniune a inovării, transformarea Europei pentru o lume post-criză. Raportorul este Joao Ferreira și îi voi da cuvântul raportorului. Muito obrigado, eh, talvez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate ar fi mai bine dacă am dat timp eh, colegilor să părăsească sala pentru a avea liniște. Da, atunci aș dori să-i rog pe cei care nu doresc să participe la această dezbatere, pe cei care doresc să părăsească această dezbatere, să o facă cât mai repede pentru ca colegul nostru să poată începe cât mai repede. So you have the floor.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 tak, to proszę pana Ferreira o zabranie głosu. Acum are cuvântul domnul Ferreira, vă rog. Vă mulțumesc. Cred că este un uh, moment foarte bun pentru a avea un aviz pe marginea Uniunii, a inovării și provocările cu care se va confrunta Uniunea Europeană în perioada de după această criză. Și aceasta deoarece în uh, câteva uh, sectoare s-au depus uh, eforturi foarte mari în sensul inovării. Și este vorba de mediu um, um, și siguranța alimentară. lipsa uh, resurselor și folosirea uh, resurselor, noi economii, schimbările climatice, biodiversitatea, acestea sunt uh, doar câteva exemple care se leagă de munca acestei comisii. Și de asemenea sunt foarte importante în momentul în care discutăm despre noi uh, inovații. Uh, de, când discutăm despre dezvoltarea unor noi capacități în aceste sectoare. Pe lângă sublinierea valorii ideilor uh, inovatoare care vor fi apoi transpuse în uh, produse care vor apărea în mod concret pe piață, este vorba de un uh, de o investiție care reprezintă o uh, realitate în combaterea provocărilor cu care se confruntă nu doar Uniunea Europeană, ci umanitatea în uh, general. În acest moment, deoarece este vorba de un prim schimb de opinii, nu doresc să discut pe larg uh, această tematică, ci doresc să vă prezint câteva idei și mă interesează îndeoseb să aud care sunt părerile colegilor. Permiteți-mi să mă um, refer la câteva puncte relevante în ceea ce privește comunicarea Comisiei. Avem nevoie de eforturi uh, coordonate, uh, suplimentare. Acest lucru să nu înseamnă nu trebuie să însemne că nu există capacități articulate între diferitele regiuni și între diferitele uh, state. Din potrivă, o coordonare trebuie să însemne un proces de investire în uh, cercetare și dezvoltare în statele membre. Și este vorba de o premisă uh, atunci când vorbim de dezvoltarea uh, economică și socială, trebuie să ne să începem să ne gândim cât de important este să avem strategii regionale în domeniul inovării. Strategii care apoi vor avea un impact asupra dezvoltării regionale prin protejarea mediului înconjurător și îmbunătățirea condițiilor de viață. Și acestea sunt doar câteva zone care vor fi afectate. O asemenea inovare trebuie să fie un element cheie în toate politicile publice care se referă la energie, sănătate, transport, gestionarea apelor. Trebuie să promovăm pe o bază orizontală, orizontală orice inovare, nu doar în sectorul public, dar și în sectorul privat, mai ales în întreprinderile mici și mijlocii. sisteme um, științifice, sistemele științifice și energetic, energetice trebuie să fie robuste și uh, eficientă de asemenea. Și acest lucru este, trebuie să fie strâns legat de scheme um, stimulative. În toate statele membre trebuie stimulat uh, accesul pentru toți, la toate uh, nivelurile, la educație. Trebuie să acordăm o atenție deosebită uh, științelor, aspectelor legate de mediu, studiilor legate de mediu în multe state membre au uh, existat, din păcate, ani de zile în care s-au redus investițiile și astfel am, ajuns în situația în care nu avem la dispoziție suficienți um, experți și ne confruntăm cu o lipsă de resurse în acest punct de vedere. Un obstacol serios în, în calea dezvoltărilor științifice. Uh, Vă mulțumesc. Acesta a fost doar uh, cuvinte de introducere și mă bucură să ascult acum contribuțiile dumneavoastră. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Vă mulțumesc, domnule raportor. Domnul Vitorio Prodi era cu cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu acest document per ansamblu, fiindcă toate punctele menționate aici sunt extrem de importante. Însă, există o contradicție generală la nivelul documentului, pentru că este vorba despre niște subiecte uh, care sunt fiecare relevante la nivelul european și, prin urmare, trebuie să fie abordate pe baza unor instrumente comune pentru întreaga Uniune. Asta înseamnă că trebuie să reușim să înțelegem care este modul în care putem face ca abordarea europeană să fie abordarea adecvată pentru toate aceste probleme și că trebuie să găsim fonduri care să fie adecvate la acest nivel european. De aceea spun că există o contradicție pe fond, fiindcă rămânem să ne confruntăm cu o problematică fracționată la nivelul statelor membre și nu reușim să găsim un acord pentru politici care pot fi probleme care pot fi rezolvate. Prin urmare, cred că trebuie să ne gândim puțin și la motivul, motivele care stau la baza investițiilor și la Uh, fondurile care există la nivel european. Dat fiind că avem de-a face cu acțiuni la nivel european, noi, ca Parlament, trebuie să facem astfel încât resursele europene să fie create pe măsura importanței și efortului acesta necesar la nivel european și nu invers. Deci faptul că avem un buget al Uniunii care, este o, care reprezintă o sumă fixă, niște fonduri fixe din PIB-ul european, nu ne va permite niciodată să rezolvem problemele, fiindcă încercăm să dăm impresia că Uniunea Europeană sau acționarea la nivel european nu este importantă și trebuie minimizată. Deci, esențial este să modificăm logica pe baza căreia se creează bugetul european și să stabilim baza pentru resurse care să fie adecvate pentru adoptarea problemelor existente la nivel european. Și apoi, sigur, mai există și un alt aspect, dat fiind că ne confruntăm cu o criză și dat fiind că trebuie, în mod obiectiv, să facem eforturi, trebuie să identificăm și resurse suplimentare, de exemplu, cele care vin din angajamentele Băncii Centrale Europene pentru aceste euroobligațiuni. Dacă nu vom avea o creștere de acest gen, investițiile vor fi foarte dificil de făcut. Prin urmare, sunt de acord cu toate elementele conținute în acest document, dar trebuie noi, ca Parlament, să găsim forța de a cere ca aceste eforturi, dacă trebuie făcute la nivel european, atunci Uniunea Europeană trebuie să aibă încă de la început resursele pentru a face față acestor eforturi. Mulțumesc! Dziękuję bardzo panu posłowi Prodiemu. Kolejnym mówcą będzie pani Judith Merk. Vă mulțumesc, domnule Prodi. Dom doamna Judith Merkes și apoi domnul Eichhout. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu colegii mei. Inovarea va influența planurile noastre uh, viitoare în ceea ce privește uh, durabilitatea și, în plus, uh, este esențială pentru economia noastră și pentru crearea de noi locuri de muncă. Însă, care este sensul inovării? Când va funcționa inovarea? Și pot să tot, trebuie să tot repet, că nu doar cooperarea, ci și uh, punerea în prim plan a lucrurilor pe care ni le dorim îndeplinite. Trebuie să punem mai mult accent pe aspect, aspectul de um, comunicare între discipline, între diferite părți ale societății, între diferite, diferitele comisii parlamentare, de exemplu. Uh, De aceea este atât de bine că apro- aproximativ uh, două, o, o jumătate din comisii au decis să participe la această dezbatere legată de Uniunea Inovării. Și acest lucru cred că ar trebui extins nu doar uh, cu ocazia acestui raport, ci și la alte rapoarte. Se, se menționează provocări majore um, legate de societate. Uh, nu, nu putem avea um, foarte multe asemenea provocări majore sociale, deoarece ce sunt acestea? Acestea se leagă de uh, resurse, se leagă de reducerea emisiilor de dioxid de carbon, mă refer la eficiența energetică și a resurselor. Când mă gândesc la revenirea din criză, mă gândesc la infrastructură, și la aspecte mai sociale, mai umane, uh, de exemplu îmbătrânirea în, uh, în sănătate și așa mai departe. Avem nevoie de inovare în toate aceste uh, provocări. Deci cum vom reuși să găsim soluții? Vom reuși doar dacă simplificăm, dacă evităm fragmentarea. Fragmentarea este o boală a politicilor europene. Avem multe fonduri, avem multe obiective, avem multe politici și cred că toate acestea ar trebui să fie uh, combinate, să fie concentrate. Inovarea nu este doar uh, cerceta, cercetare. Ino, inovarea poate fi orientată înspre cercetare, însă ar putea fi și o dezvoltare care provine din garajul cuiva, așa cum s-a întâmplat cu cel care a inițiat uh, pagina de internet uh, Amazon. Uh, o idee inovatoare vă poate veni și într-un vis. Deci trebuie să spunem foarte clar că inovarea nu poate fi proveni doar din cercetare. De aceea avem nevoie de instrumente care să promoveze cercetarea în direcția pe care tocmai am menționat-o pentru a găsi o soluție la provocările acestea majore ale societății. Însă trebuie să ajutăm și firmele private și parteneriatele uh, private să dezvolte idei. Și de asemenea trebuie să uh, trebuie să sprijinim invențiile uh, spontane care nu au reușit să pătrundă pe piață. În plus, trebuie să arătăm foarte clar că inovarea nu este întotdeauna un produs tehnic. Poate fi vorba de un proces Poate fi vorba de un serviciu, de o mișcare, așa cum este cazul cu Facebook. Și poate fi pur și simplu chiar și o, o schimbare în comportament. Și, a, și ne, acest lucru ne-l dorim. Indiferent de ce este vorba, ne dorim în cele din urmă o schimbare de comportament și de aceea trebuie să punem în prim plan cetățenii, deoarece comportamentul consumatorilor va duce înainte inovarea. Și așadar, ce putem face pentru a ajunge la aceste uh, modificări în comportament? Cred că trebuie să alocăm resursele financiare, așa cum a spus domnul Prodi, într-un alt mod. Trebuie să ne asigurăm și să înțelegem că în fazele diferite avem nevoie de stimuli diferiți. Există multe companii, firme care au uh, devenit uh, dependente de uh, granturi. Deci, cred că ar trebui să apelăm la mai mult stimul din acest punct de vedere și să scădem poverile, să reducem poverile administrative care se manifestă nu doar la nivelul statelor naționale, ci și la nivelul Uniunii Europene. Sunt convins însă că dacă încercăm să ne combinăm uh, forțele și știm foarte clar care sunt uh, obiectivele în cadrul Uniunii Europene de a nu pierde uh, bătălia pe care o purtăm cu China și cu Statele Unite ale Americii, state foarte pricepute în sprijinirea inovărilor lor. Deci dacă nu ne dorim să pierdem această cursă, atunci cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult. Vă mulțumesc! Dziękuję koleżance Merkies. Proszę o zabranie głosu. Vă mulțumesc. Domnul Aicaut are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, cererea spre inovare este foarte importantă, însă cred că a venit și momentul să devenim mai concreți Discutăm de decenii despre inovare, însă adevărul este că dacă este să analizăm cât de mult cheltuie Uniunea Europeană pe inovare, pe cercetare, în comparație cu Statele Unite și Japonia, rămâne din ce în ce mai în urmă. Deci, cred că trebuie să trecem la fapte, pentru că altfel avem o problemă mare. Deci, trebuie să fim foarte clari că trebuie să modificăm această tendință. Dacă este să analizăm obiectivele uh, din strategia 2020, inovare, creștere durabilă, inclusivă, inteligentă și așa mai departe, trebuie să punem accentul pe inovare. Și uh, ce se întâmplă dacă analizăm lucrurile dintr-un punct de vedere al mediului uh, înconjurător. Deci, Eficiența resurselor, în ceea ce privește eficiența resurselor, inovarea devine un uh, lucru foarte important. Și am discutat acest lucru uh, cu domnul comisar mai înainte și ar fi bine să uh, investim banii în aceste inițiative emblematice. De aceea sunt de acord cu Judith Merchis în cele spuse de dânsa că trebuie să ne concentrăm asupra marilor provocări ale societăților, ale societății, și cred că acestea sunt două simple. Odată îmbătrânirea societății și, pe de altă parte, gestionarea resurselor. Um, s-a pus accentul pe îmbătrânirea până acum. După părerea mea, Comisia Envi trebuie să exprime foarte clar că trebuie să punem în prim plan acest aspect și în uh, comunicarea Comisiei se uh, se amintesc diferite aspecte, toate uh, ar trebui să devină mai importante, deoarece se leagă de agenda noastră de folosire eficientă a resurselor. Deci să nu se pune prea mult accentul pe îmbătrânirea sănătoasă și să se uite restul aspectelor. Și noi, comisia noastră, ar trebui să ne asigurăm că ținem uh, cont de ambele, acest, de ambele aspecte, pentru că uh, doar astfel uh, putem evita situația în care vom rămâne din ce în ce mai mult în urma uh, Statelor Unite, China și Japonie. Deci haideți să trecem la fapte. Dziękuję koledze Eichhautowi. Pani Sirpa Pietikainen jako ostatnia zabierze głos w tej debacie. Cum doamna uh, Pietikainen, ultima, va lua cuvântul ultima în această dezbatere. Vă mulțumesc. Aș dori să-l felicit pe raportor. Aș dori să, și să subliniez două puncte. În primul rând, în momentul în care Comisia a început acest uh, test caz, cred că în, într-adevăr ar trebui să punem accentul pe eficiența uh, resurselor. Dacă ne dorim să vedem rezultate din partea statelor membre ca urmare a inițiativei uh, uh, populației îmbătrânite, cred că vom pierde foarte mult timp până când vom ajunge la, la propuneri concrete în ceea ce privește parteneriatele. Ce înseamnă acest lucru? este că am putea să ne, să ne coordonăm mai bine și să folosim uh, cooperarea, cooperarea între IMM-uri și alte sectoare în uh, uh, explorarea posibilității de a avea afaceri cât mai durabile până în anul 2050. Dacă combinăm aceste forțe cu uh, cercetarea, vom avea la dispoziție resurse de care nu ne bucurăm în acest uh, moment. Și este foarte important să promovăm aceste inițiative emblematice. Un al doilea punct referitor la acest raport se referă la finanțarea acestor inițiative inovatoare. Și faza de început uh, este foarte importantă, indiferent dacă este vorba de firme importante sau de întreprinderi mici și mijlocii. Ar trebui să um, îmbunătățim uh, aceste posibilități de finanțare și să ne folosim mai bine posibilitățile pe care ni le aduce, banca, de exemplu, Banca Europeană de Investiții. Vă mulțumesc. Dziękuję bardzo. To był ostatni głos w tym punkcie. Termin składania poprawek. Mulțumesc. Amendamentele până pe 17 februarie ora 12, iar acum următorul punct pe ordinea de zi, punctul 26, Carta Verde a Comisiei intitulată Protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în Uniunea Europeană, pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice. Raportor este Criton Arsenis. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul acesta este unul foarte important. Vorbim despre păduri și acestea acoperă 42% din teritoriul european și contribuie cu 10% la PIB. 10% din emisiile anuale sunt absorbite, creează 2 milioane de locuri de muncă și, sigur, ne protejează viețile, apa, solul, ne protejează de secete, inundații și așa mai departe. Interesant este că primul raport de inițiativă al Parlamentului din 97 a fost un raport Thomas referitor la păduri, la strategia pentru silvicultură. Avea 40 de pagini, fiindcă nu existau limite de volum atunci și se cerea protecția pădurilor. Astăzi nu avem o politică uh, europeană forestieră, dar avem o gamă largă de politici și instrumente care au impact asupra pădurilor. Pădurile sunt uh, gestionate prin PAC, prin politicile de mediu, cele referitoare la apă, aer, biodiversitate, energie, industrie, comerț, um, coeziune, fondul Solidaritatea și așa mai departe. Lista este foarte lungă. Interesant este că toate discuțiile, achiul uh, referitor la calitatea aerului, se bazează pe protejarea pădurilor împotriva ploilor acide, bază a politicilor de acțiune în domeniul schimbărilor climatice. În ceea ce privește politica forestieră, UE a adoptat strategia pentru păduri 98 și 8 ani mai târziu planul de acțiune european pentru păduri. În acest plan de acțiune european, adoptat în 2006, există patru obiective principale. Competitivitatea, creșterea acesteia, îmbunătățirea și protecția mediului, deci îmbunătățirea calității vieții și apoi promovarea coordonării și comunicării. În mare parte, aceste obiective reflectă faptul că există progres în competitivitate, în coordonare, în comunicare, dar progrese foarte reduse în protejarea calității vieții și mediului și îmbunătățirea acestor activități. Dacă vreți mai târziu putem intra și în detalii. Una dintre nevoile cărții verzi a fost să reflecte tocmai aceste lipse de progres în ceea ce privește îmbunătățirea uh, protecției mediului și calității vieții și, sigur, să ne ajute să ne adaptăm și la schimbările climatice. Proprietarii de păduri și industriile silvicole din Europa, silvicole din Europa uh, a, protejează pădurile, dar schimbările climatice prezintă noi provocări descrise în Cartea Verde. Amploarea acestora devine clară dacă studiem raportul Institutului Forestier European prezentat pentru sau de către DigiAgri. Există amenințări biotice, dar și abiotice, furtuni, dezrădăcinări, incendii. Efectul acestora este cumulativ și se alimentează reciproc și duc la reducerea volumului și componenței speciilor. Există o serie de opțiuni care au fost avute în considerare și se grupează pădurile în cinci zone bioclimatice, un lucru foarte interesant. În aceste cinci zone bioclimatice sunt mediterană, temperat continentală, montană, Alpii Pirinei, Carpații, Uh, zona boreală și se folosesc 14 categorii din tipologia Agenției Europene de Mediu. Această politică trebuie să stea la baza uh, eforturilor noastre de a lua o hotărâre. Studiul prezintă și opțiuni de adaptare valabile pentru toate zonele. O să le și citesc pe câteva, ca să vă dau o idee. În ceea ce privește regenerarea pădurilor, uh, creșterea nivelului diversității genetice, semințele trebuie să vină din mai multe surse, materialul reproductiv trebuie să fie văzut ca unul care complementează uh, materialele locale și nu îl înlocuiește. Apoi, în ceea ce privește îmbunătățirea structurii pădurilor trebuie să reducă susceptibilitatea um, tendinței către dezechilibre se spune de asemenea că creșterea nivelului de gestionare este fezabil, dar nu este eficient din punct de vedere al costurilor și așa mai departe. Ecosistemele trebuie să reflecte o componență diversificată a arborilor și așa mai departe. Pe baza tuturor acestor aspecte și pe baza unui studiu detaliat al avizului ITRE și AGRI și de asemenea, după grupul de lucru sau atelierul de lucru organizat de Parlament, și vreau să mulțumesc secretariatului Envi pentru asta, pentru acest atelier fiindcă ne-am întâlnit cu mulți colegi și cu reprezentanți ai grupurilor interesante și am putut să discutăm în detaliu acest aspect. Deci îmi prezint propunerea pe care o regăsiți în documentul distribuit. Răspunsul la amenințările prezentate de schimbările climatice conține trei propuneri juridice. Una nouă față de cele care au existat, dar nu mai există în prezent, și anume este nevoia de un nou cadru de adaptare pentru păduri trebuie să existe o bază comună de protecție pentru toate statele membre și o caracteristică de bază ar fi să existe o gestionare durabilă a pădurilor care să fie obligatorie și toate statele membre au convenit prin procedura Forest Europe privind gestionarea durabilă a pădurilor. Au convenit asupra orientărilor și suntem pe punctul de a transforma, de a-l transforma într-un uh, instrument obligatoriu din punct de vedere juridic. acest sistem de gestionare durabilă a pădurilor trebuie să fie implementat în programele naționale ca bază comună de informare și ecocondiționalitate pentru protecție civilă, cercetare în domeniul PAC și așa mai departe. Mai sunt două propuneri legislative privind prevenirea incendiilor forestiere și prevenirea și Sistemul European de Informații privind incendiile care au expirat și cred că ar trebui să fie reintroduse. Și în încheiere, dat fiindcă PAC este principalul instrument de finanțare în zonele rurale, 42% din zona din Europa este acoperită de păduri, cum am spus. Uh, deci, având în vedere aceste lucruri, cred că trebuie să avem în vedere creșterea finanțării în pilonul 2 să extindem oportunitățile de finanțare pentru grupuri de producători, cum se propune în avizul Agri, dar să înțelegem că 40% din păduri sunt publice și organismele publice, autoritățile publice trebuie să aibă fonduri pentru a face ajustările necesare la răspunsul la schimbări climatice. Trebuie de asemenea să fie protejată diversitatea pădurilor și să se aibă în vedere și zonele care sunt incluse în Natura 2000. Se propune și o abordare teritorială care este mai relevantă pentru adaptarea la schimbările climatice și, de asemenea, protecția materialului genetic forestier. Și, în încheiere, în ceea ce privește rapoartele de emisii, propunerea pe care o prezint spre discuție este, spune sau propun să nu includem LULUCEF și ETS, pentru că acestea funcționează pe baza anuală, ETS pe baza anuală și pentru LULUCEF e nevoie de un interval de timp mai mare pentru a evalua rezultatele. Și ETS, tranzacțiile acestea cu certificate de emisii, lucrează la nivelul instalațiilor industriale și e destul de dificil să împărțim pădurile în structuri similare ca întindere. În același timp, trebuie să reanalizăm această chestiune a neutralității carbonului în biomasa forestieră. Dacă vrem să avem um, estimări corecte ale economiilor de carbon, acest lucru nu va funcționa. Și trebuie să existe criterii obligatorie pentru biomasa forestieră și, de fapt, pentru toate tipurile de biomasă. Cred că este de asemenea necesar să re analizăm definiția pădurilor pentru a face o diferențiere între pădurii uh, vechi, noi plantații și așa mai departe. Mulțumesc și aștept comentariile colegilor. Sper că vom avea un document foarte bun. Dziękuję bardzo koledze Arsenisowi. Do głosu zapisali. Mulțumesc raportorului și avem o listă de vorbitori. Doamna Hübner, domnul Canan, Martin Kahn, Catherine Soli, Andras Pelo, Carsten Franco și Victorio Prodi. Și vă propun să trecem la intervenții. Doamna Figner. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Și extraordinar ujęcie. Aș vrea să am și eu o scurtă intervenție. Mulțumesc raportorului pentru uh, abordarea uh, foarte minuțioasă a acestui subiect, din multe puncte de vedere. Cred că am avea nevoie de mai multe asemenea rapoarte, pentru că ele pot constitui un exemplu. În ce privește situația pădurilor din Uniunea Europeană și pregătirea pentru combaterea schimbărilor climatice, cred că este un dosar foarte important și bine abordat pentru că se ține seama de toate posibilele concluzii pentru protecția mediului și pentru protecția biodiversității pădurile din Europa sunt supuse permanent unei solicitări, unei presiuni, pentru că biomasa are o tot mai mare uh, contribuție la energiile regenerabile. Trebuie să ne gândim însă care este cantitatea ideală pe care o putem folosi, cât ne putem permite să folosim, pentru că eu cred că în clipa de față raportul lemnului în ce privește uh, biomasa este prea mare. Și uh, din acest punct de vedere uh, voi avansa și o propunere de amendament. Trebuie să fim foarte precauți, pe de o parte cheltuim bani pentru reîmpăduriri și pe de altă parte um, gospodărim fără înțelepciune uh, pădurile care există în clipa de față uh, folosind lemnul pentru biomasă. Este important ca pădurile din Europa să uh, facă față funcției economice și sociale pe care o atribuim și de aceea trebuie să existe o întreținere durabilă a pădurilor. Această durabilitate trebuie să exercite o influență asupra tehnicii de administrare a pădurilor. Importantă este exploatarea, utilizarea pădurilor. Dar aș mai atrage atenția și asupra faptului că operăm cu definiții diferite în ce privește suprafețele împădurite, ceea ce poate crea o anumită confuzie. Deci ar trebui să uh, operăm toți cu definiția pe care FAO a stabilit-o și uh, ea să fie respectată în uh, întreaga activitate vis-a-vis -vis de păduri. Pentru că altfel, cum spuneam, se ajunge la confuzie și nu vom mai putea să administrăm uh, rezonabil pădurile. Sprijin propunerea ca statele membre ale Uniunii Europene să coopereze cu toți cei care au atribuții de administrare a zonelor forestiere Trebuie să dezvoltăm un program pentru dezvoltarea zonelor rurale, pentru că în felul acesta putem să ținem seama mai bine de anumite considerente și aspecte sociale. Împărtășesc opinia raportorului că am avea nevoie de o propunere din partea Comisiei și pentru prevenirea incendiilor de pădure, pentru că știm prea bine ce suprafețe întinse de pădure am pierdut prin neglijența noastră. Iar în ce privește prevenirea pădurilor, vreau să vă spun că este important un sprijin financiar atât pentru crearea unor sisteme informative, cât și pentru un sistem de alertă rapidă este necesară monitorizarea funcției pădurilor, inclusiv uh, privind rolul lor pentru combaterea schimbărilor climatice. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc colegei Hübner. Și acum, uh, doamna Auken. După aceea, domnul Callahan. Thank you very much indeed, uh, Mr. No. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Artemis pentru activitatea sa, spune domnul Calanan. Pădurile sunt o parte importantă a geografiei europene. Nu sunt importante doar pentru mediu, ci ne uh, oferă multe momente de plăcere după cum se scrie foarte clar în Cartea Verde a Comisiei, eh, pădurile oferă de asemenea locuri de muncă și materiale. Eh, mă bucur să văd că raportorul a subliniat importanța funcțiilor pădurii în ceea ce privește locurile de muncă și a subliniat și importanța economică. Pădurile sunt importante și pentru a proteja biodiversitatea, pentru reglementarea calității solurilor și pentru apa Uh, potabilă și joacă un rol esențial în moștenirea culturală a multor state. Având în vedere importanța pe care o joacă la nivelul statelor naționale și funcția economică pe care o au, uh, apreciez toate eforturile care sunt făcute pentru a îmbunătăți protejarea pădurilor. Grupul meu salută toate măsurile pentru a crește protecția pădurilor și pregătirea pentru a face față schimbărilor climatice, care sunt luate în conformitate cu principiul subsidiarității. Nu sunt perfect convins de sugestiile raportorului cu privire la nevoia unor propuneri legislative suplimentare de la Comisie. Întotdeauna trebuie să fim atenți când vrem să folosim acest instrument legislativ trebuie să vedem dacă abordarea europeană aduce o plus valoare și dacă um, controlul nu se exercită cel mai bine la nivelul statelor membre. După cum observă raportorul, tipul de păduri și funcțiile lor variază de la, stat, de la un stat la altul și impactul pe care schimbările climatice îl au asupra pădurilor rămâne necunoscut în mare. Trebuie deci să fim foarte precauți, trebuie să încercăm să intensificăm cooperarea între statele membre, extinzând baza de cunoștințe, uh, făcând schimb de informații în ceea ce privește cercetarea în domeniul schimbărilor climatice și în domeniul politicilor de combaterea schimbărilor climatice. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu celelalte grupuri politice pentru a lucra uh, pe acest subiect, dar în concordanță sau respectând principiul subsidiarității. Mulțumesc! te Mulțumesc, domnule Kalanan. Iar acum, doamna Aucăni, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, vreau să spun că sprijinim în totalitate raportul, că ni se pare unul care sosește la momentul potrivit. Pădurile joacă un rol esențial, însă adesea acest rol este scăpat din vedere și baza de cunoștințe cu privire la importanța protecției protejării pădurilor nu este atât de largă cât ar trebui. Noi dorim să se respecte recomandările raportorului. Vreau încă o dată să-i mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnei Auken. Doamna Debran și după aceea doamna Catrin Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport foarte util, care acoperă o gamă largă de aspecte. După cum au spus colegii mei, știm cu toții că este important să avem păduri din perspectiva aspectelor sociale, de mediu, economice și știm că politica forestieră europeană este una foarte complexă, fiindcă există uh, o gamă largă de alte domenii care au impact asupra pădurilor și Implementarea politicii forestiere, la rândul său, are impact asupra altor domenii, schimbări climatice, sănătate, turism, biodiversitate și așa mai departe. Mai ales în ceea ce privește biodiversitatea, am câteva remarci. În referiri, Criton a vorbit uh, cu foarte mare entuziasm despre ce s-a realizat la Nagoya și aș vrea ca Nagoya să fie menținut menționat la referiri, împreună cu alte referiri de acolo. În ceea ce privește consolidarea rolului ecosistemului forestier, pe care l-am menționat în raport, e foarte important să consolidăm acest rol al ecosistemelor uh, forestiere în ceea ce privește contribuția lor la controlul eroziunii solului, um, protecția de dezastre naturale, captarea de carbon și așa mai departe și cred că este important să menționăm și programul cadru privind cercetare și dezvoltare tehnologică care trebuie, poate și trebuie să fie utilizat pentru a asigura o monitorizare continuă a pădurilor și pentru a gestiona cunoștințele referitoare la ecosistemele uh, forestiere. Câteva alte aspecte. Este extrem de important, așa cum s-a spus și aici, să avem în vedere faptul că din cele patru obiective trebuie să ne extindem pentru a îmbunătăți calitatea protecției pădurilor. Mă bucur că acest lucru a fost menționat aici. De asemenea, s-a vorbit despre principiul subsidiarității, care este și menționat la liniatul 1. Se spune, în conformitate sau cu respectarea principiului uh, subsidiarității. Mă întreb dacă raportorul ne poate da detalii cu privire la numărul 14 din perspectiva Uh, propunerii legislative privind prevenția împotriva incendiilor um, forestiere. Cum este afectat principiul subsidiarității de faptul că există noi competențe europene în ceea ce privește protecția civilă? Deci nu mai e vorba doar de statele membre, ci și de protecția civilă la nivel european. Cum putem să reflectăm acest lucru aici? Poate puteți să ne dați câteva detalii și aici. Diversitatea genetică este extrem de importantă și da, există și o bază economică aici, dar nu trebuie să abordăm lucrurile doar din perspectiva economică și a concurenței, ci și din perspectiva uh, calității pădurilor. Sunt în totalitate de acord cu faptul că nu trebuie ca LULUCF să fie inclus în ETS, fiindcă nu se potrivesc împreună. Mai există și o serie de alte aspecte asupra cărora sunt de acord. Ce vreau să spun în încheiere este că există trei aspecte. Nagoya în referiri, consolidarea rolului ecosistemului forestier și menționarea fondurilor din cercetare precum și o menționare specifică a noilor competențe europene la nivelul protecției civile și care este impactul asupra legislației relevante și vreau să uh, mă pronunț de acord cu cei care au spus că acest este un proiect de raport foarte util. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Debrun. Doamna Solin. După aceea, domnul Pereira. Mulțumesc! Pot să mă raliez felicitărilor adresate. A fost o activitate extraordinară. Cred că acest raport reflectă interesul raportorului pentru acest dosar. Aș avea trei mici observații în legătură cu articolul 13. Cred că este foarte foarte interesantă ideea de a introduce uh, și o plată în legătură cu problemele de despădubire. Dar să facem și o diferență între conifere și foioase. Pentru că uh, foioasele, într-un fel, uh, creează probleme pentru terenul nostru să ne gândim și la aspectele legate de humus. Trebuie să ținem seama de caracteristicile zonelor, regiunilor, bineînțeles. Un alt aspect, articolul 14, care a fost adesea evocat, uh, ce privește prevenirea despăduririlor. Au vorbit și alți colegi despre asta. Avem zone împădurite, zone urbane și zone tampon, care au un habitat dispersat. În aceste regiuni, cred că uh, trebuie să uh, avem o idee uh, bună în ce privește solul, pentru că în fiecare an uh, uh, există probleme în legătură cu alunecările de teren, acolo unde s-au produs despăduriri. Și în Franța există o serie întreagă de arbori care sunt protejați, sunt arbori foarte bătrâni, cu anumite calități, care sunt și foarte spectaculoși. Deci există această protecție a arborilor vechi. Ar trebui să extindem această practică asupra întregului teritoriu european de uh, a proteja asemenea plante deosebite. Mulțumesc, Doamne, Salut. Și noi, în Polonia avem o asemenea evidență a asem- unor asemenea monumente naturale. Andres Perelu și după aceea să vedem dacă va reveni în sală următorul înscris pe listă. În final îl avem pe Victorio Prodi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă alătur celor care l-au felicitat pe raportor Aș dori să mă axez în intervenția mea pe recomandările făcute de raportor și pe îndemnul la precauție. Când elaborezi date referitoare la păduri, trebuie să ai în vedere suprafața mare acoperită de păduri în Europa. S-a spus de 40%. Asta înseamnă că avem multe păduri și e ciudat că nu există un regulament în vigoare. Cred că trebuie să existe legislație comunitară pe acest subiect și există două aspecte aici. În primul rând, trebuie să protejăm tipurile specifice de păduri pentru Uniunea Europeană, dar și principiul subsidiarității este important. Există și alte aspecte care trebuie luate în considerare. Da, poți să ai legislație comunitară respectând principiul subsidiarității și protejând în același timp diversitatea tipurilor de păduri care fac parte din patrimoniul european. Dacă facem orice altceva, uh, e în detrimentul nostru și punem piedici în calea eforturilor de protecție a naturii. Evident, schimbările climatice nu cunosc frontiere naționale sau subsidiaritate și aici trebuie colaborat la nivel european. Dar este esențial ca Uniunea Europeană să se asigure că protejează pădurile, protejează mediul și luptă împotriva schimbărilor climatice în mod uh, consecvent. Cred că trebuie să abordăm acest raport dintr-o perspectivă mai amplă, împreună cu alte rapoarte, uh, fiindcă e vorba de un subiect foarte important și dacă colaborăm la nivel transsectorial, putem avea o legislație eficientă care respectă principiul subsidiarității și care creează balecția acestui sector atât de important. Sper să avem cel mai bun sistem. Mulțumesc. Încă doi vorbitori pe lista noastră. Domnul Vittorio Prodi și după aceea domnul Ferreira. Președinte, grea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegului Arsenis pentru acest raport cu care sunt de acord, în mare parte. Am câteva observații de făcut, mai ales în ceea ce privește noile provocări aduse de schimbările climatice pentru întreg teritoriul Europei, mai ales pentru cel acoperit de păduri. Întâi de toate, există o creștere a perioadelor de secetă și, prin urmare, un risc crescut de incendii. Răspunsul la această situație trebuie să fie um, o reducere a poverii de incendii asupra pădurilor. Prin urmare, trebuie să găsim o utilizare pentru biomasa recuperată din păduri, fiindcă dacă nu există o modificare a cumulului de carbon în păduri, acesta poate să contribuie la intensificarea incendiilor. Evident, trebuie să avem în vedere că mai ales în zonele de munte, este foarte important să există o întreținere a solului pentru ca apa să rămână acolo unde cad precipitațiile cât mai mult posibil pentru a împiedica inundațiile la câmpie. Lucru foarte important fiindcă pădurile au o funcție extrem de importantă în ceea ce privește ciclul apei în natură. Și aș vrea de asemenea să menționez aici că avem nevoie și de un sistem de monitorizare care să poată acționa imediat. Avem programul de observare prin satelit și avem sisteme GMS adică sisteme de monitorizare globală in situ pentru securitatea mediului și acestea împreună constituie o infrastructură esențială pentru a avea informații cu privire la amenințările cu care se confruntă pădurile. Amenințări pe care colegul Arsenis le-a enumerat în detaliu și cu care sunt de acord. Monitorizarea este absolut esențială pentru că observațiile prin satelit permit să se măsoare cantitativ pericolele la care sunt supuse pădurile și aici putem vorbi de acea abordare comunitară care este importantă, la fel cum este importantă și abordarea la nivelul statelor membre. Mulțumesc! Dziękuję koledze Vitorio Prodi. Jako ostatni. Mulțumesc, domnule Prodi. Ultima intervenție pe această listă. Domnul Ferreira, vă rog, aveți cuvântul. Bem agradecer ao colega eh, Criton a exposição que aqui nos fez. Mulțumesc, domnule președinte. În prezentarea acestui proiect de raport există multe elemente pozitive mă gândesc la apărarea principiului subsidiarității, de asemenea excluderea sistemului LULUCF din ETS, de asemenea necesitatea de a face o distinție între diversele tipologii de păduri, pădurile bogate în carbon, pădurile autohtone și pădurile de monocultură. Dați-mi voie să mai evoc două idei, două sugestii făcute raportorului. Există starea fitosanitară a pădurilor. Există probleme legate de diversele specii care trăiesc în păduri și există uh, uh, insecte care atacă pădurile, noi trebuie să încercăm să menținem o bună stare fitosanitară a pădurilor. Iar în ce privește prevenirea catastrofelor naturale, vă amintesc că Parlamentul a adoptat un raport anul trecut în ce privește prevenirea catastrofelor naturale. Au fost făcute o serie întreagă de recomandări, inclusiv vis-a-vis -vis de starea pădurilor. Și cred că trebuie să ținem seama de această recomandare, să sugerăm raportorului să introducă aceste elemente în raportul său pentru că în această comunicare a Comisiei privind prevenirea catastrofelor naturale a avut o serie întreagă de inițiative care merită să fie uh, aprofundate și este de asemenea necesar uh, să se respecte angajamentele pe care Comisia și le-a asumat. În ce privește recuperarea potențialului uh, forestier în zonele care au fost lovite de incendii, și în uh, toate regiunile în care pădurile au avut de suferit în urma unor catastrofe naturale, în zona mediteraneană, în uh, Grecia, în Spania, în Portugalia, Trebuie să încercăm să recuperăm, să reîmpădurim aceste terenuri pentru a favoriza de asemenea pădurile mixte cât și cele autohtone. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului Ferreira. În felul acesta am încheiat lista vorbitorilor pentru acest punct de pe ordinea de zi. Termenul pentru uh, înaintarea amendamentelor este 9 februarie, ora 12. Trecem la punctul următor, 27 de pe ordinea de zi, modificarea directivei 97 pe 68 uh, în ceea ce privește dispozițiile aplicabile motoarelor introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate. Doamna Sirpa Pitikainen este raportoare, aveți cuvântul. Mulțumesc. Îi rog pe colegi să rămână alături de mine, deși timpul este înaintat. Vreau să vă explic despre ce este vorba directiva și uh, care este rațiunea propunerii acestui proiect de raport. Directiva se referă la emisiile diverselor tipuri de uh, motoare, uh, fie că sunt aplicate în construcții, în agricultură, dar e vorba și de locomotive, inclusiv despre vase interne. Această directivă uh, Uh, a fost amendată în 2004 pentru a stabili noi limite în ce privește emisiile și în același timp se ține seama de o schemă de flexibilitate. Ea uh, permite uh, industriei să introducă pe piață un număr limitat de asemenea vehicule care fac parte din cele trei categorii pentru că este necesară o adaptare a Uh, motoarelor. Flexibilitatea uh, privește 20% pe categorie de vehicule. Este deosebit de important proiectul pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că aici, în primul rând, se pune accentul mai mult decât pentru marii producători. Ceea ce propun eu. Și ce dorește Comisia în propunere. Dorește să sporească schema de flexibilitate de la acești 20% la 50%. În felul acesta, numerele fixe sunt modificate corespunzător. Și din diverse rațiuni asupra cărora voi reveni, nu sunt dispusă să sporim flexibilitatea la 50%, ci doar numerele fixe pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și dacă uh, ați văzut cumva propunerea, veți constata că în primul tabel numărul existent de asemenea vehicule pe categorii sunt echivalente cu acești 20% și pe pagina a doua, punctele 2.2, sunt alte cifre care sunt propuse de către comisie și veți constata că există o creștere a numărului de vehicule pe categorii În ce privește uh, sectorul de construcții. Eu am propus să îl lăsăm în afara acestui proiect de spălare a flexibilității, pentru că era vorba de definirea diverselor tipuri de vehicule, dar rămân în continuare deschisă față de eventuale alte propuneri. În ce privește uh, dorința Comisiei de a introduce materialul rulant în această schemă de flexibilitate, costurile ar trebui să uh, fie pentru vagoane 20% flexibilitate și locomotivele de asemenea să fie incluse în această schemă de flexibilitate. Dar eu aș spune să nu le introduce uh, vagoanele, iar pentru locomotive propun mărirea numărului uh, chiar dacă numărul uh, va depăși în felul acesta propunerea Comisiei. În același timp însă trebuie să ținem seama de situația specifică din uh, Regatul Unit al Marii Britanii, Să vedem aici însă dacă uh, refinanțările care se fac sunt în acord cu legislația comunitară. Dar uh, aștept propunerile dumneavoastră în acest domeniu. Dar de ce fac aceste propuneri? conform analizei efectuate de comisie. Majoritatea din cele aproximativ 1500 eh, de întreprinderi și producătoare de eh, asemenea vehicule sunt întreprinderi mici și mijlocii, iar pentru IMM-uri, situația poate fi mai dificilă decât pentru mari producători, pentru că sunt și uh, costuri mult mai ridicate de ecocondiționalitate uh, față de cei mari. De aceea, eu aș spune că pentru IMM-uri trebuie să uh, existe o mai mare flexibilitate în ce privește numerele fixe, având în vedere nevoile de adaptare ale producție pentru a ține seama de prevederile comunitare și costurile ridicate pentru ei. De ce uh, nu ne propunem o mai mare flexibilitate? Am cinci probleme aici. Una din cerințele principale din partea Comisiei atunci când a propus această directivă uh, este argumentată cu existența crizei economice. Și cred că s-ar putea crea un precedent periculos. Noi nu. Uh, cred că vom mai aplica și o altă legislație uh, de mediu. Uh, în, al, în același context, a existat suficient timp pentru industria specializată pentru a ține seama de cerințe. Dacă ne dorim acum o extindere a flexibilitate, ce facem de fapt? Îi pedepsim pe cei care au fost primii care s-au mișcat și care și-au făcut practic uh, temele și îi, și îi, deci îi pedepsim. Deci există întotdeauna aceste două fațete ale monedei um, ar trebui să îi răsplătim pe cei care uh, și-au făcut treaba, să nu-i pedepsim. Ei deja au suportat costurile unui nou design uh, care să corespundă cerințelor de mediu. Iar în strategia EU 2020 sunt stabilite obiective ambițioase să evoluăm spre o societate care folosește mai puțin uh, carburanții tradiționali. Trebuie să încurajăm inovația și eu cred că printr-o asemenea acțiune noi nu trebuie să dăm un mesaj greșit În al patrulea rând, economia uh, deja uh, a creat probleme uh, industriei constructoare de uh, autovehicule. Un alt punct de vedere, Comisia ar fi trebuit să revizuiască directiva existentă inclusiv în ce privește sectorul feroviar. Și acesta ar fi o fază următoare de abordare. Aici există o întârziere, dar sperăm ca în anul acesta să avem și această propunere și este o situație inconfortabilă pentru industrie ca și pentru noi să luăm decizii în această etapă și după aceea, după revizuirea directivei aceleia, să constatăm că există eventual decizii care se bat cap în cap cu pașii pe care i-am întreprins. În al șaselea rând, relația dintre sănătate și mediu. Comisarul Potocnic a făcut uh, o declarație cu câteva zile în urmă în care a spus că um, există necesitatea de a prezerva calitatea um, aerului și um, Comisia va stabili standarde pentru uh, calitate și uh, reducerea emisiilor din partea vehiculelor și diverselor mașini, uh, din acest punct de vedere, uh, va trebui să fie revizuită. Deci trebuie să fie o legislație care să se orienteze și vis-a-vis -vis de acest tip de industrie și de vehicule. Deci uh, trebuie să fie efectuat acest studiu de impact și să ținem seama de el, trebuie să ținem seama pe de altă parte de durata de viață a acestor vehicule și să ținem și de, seama și de impactul emisiilor locale și alte două aspecte. De ce nu uh, și materialul rulant? Pentru că atât pentru uh, sectorul de construcție, Există uh, măsuri care sunt uh, fezabile din punct de vedere tehnic. Dar de ce să uh, eliminăm acest sector în afara schemei de flexibilitate? Există o serie întreagă de motive. Introduc Comisia în clipa de față nu consideră că există soluții pentru cei trei C în clipa de față uh, includerea uh, numărului de locomotive uh, acceptat ar trebui să fie crescut cu 20%. Dar, după cum spuneam, este nevoie de unele modificări și eu sper să mă pot baza și pe contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc foarte mult și avem acum 10 persoane care doresc să ia cuvântul. Vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi. Baz Ecut, Martin Callanan, Crista Clas, Vittorio Prodi, Catherine Sui, Linda McGraven, Peter Lise, Karin Kadenbach, Elisabeth Cardini, ar fi posibil să începem întâi cu uh, raportorii din umbră, pentru că dumneavoastră uh, nu i-ați menționat. Da, bineînțeles. Încep cu domnul Pavel Poț. Aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că trebuie să o admirăm pe doamna raportor, deoarece se ocupă de această temă foarte complicată și pare să o stăpânească. Sunt de acord cu analiza uh, dânsei, însă ajung la alte concluzii ca dânsă. Sunt de părere că trebuie să respingem uh, textul uh, directivei. Uh, tocmai pentru ca, uh, pentru ca Comisia să ne poată prezenta o revizuire mai largă în toamna acestui an. Acest text în forma sa cred că reprezintă o, un precedent periculos, um, deoarece arătăm industriei că nu trebuie să respecte uh, legislația. Am purtat foarte multe discuții și nimic nu m-a convins să schimb punctul, acest punct de vedere. Dacă producătorii vor respecta niște condiții mai stricte, vor pierde competitivitatea. Acesta este un argument folosit, însă cred că nu putem să îl acceptăm pur și simplu. Se poate spune de asemenea că, că consecințele pentru mediul înconjurător vor fi mai mici, însă uh, nu cred că ar trebui să purtăm discuții prea entuziaste, deoarece altfel ne vom teme să trecem la alte măsuri. Vă mulțumesc, domnul Holger Kramer și Apol Bas Aicaut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă rog să fim atenți puțin la ordinea de zi și după aceea să se reducă timpul de vorbire. Deci, pentru a avea, pentru ca raportorii din umbră să aibă ocazia să vorbească. O să încerc să fiu cât mai succint. Ar, nu ar trebui să uităm despre ce vorbim. Este un punct foarte mic. Este o măsură de flexibilitate foarte mică care se referă la, la aparate care nu sunt folosite pe, pe drumurile publice. Și dacă și consecințele vor fi mici și de aceea ne întrebăm de ce se recurge la această revizuire. Și această întrebare a fost pusă și de către uh, doamna raportor. Părerea mea este că trebuie să înțelegem acest lucru din ca fiind rezultatul activităților unor uh, grupuri de lobby din partea uh, căilor ferate. Există unele state membre unde nu există probleme cu această directivă, în alte state există expres- părerea că nu, căile ferate vor avea foarte mult de suferit dacă avem această directivă. Un lucru însă nu, nu este posibil. Nu putem să uh, permitem ca uh, producătorii producători individuali de asemenea motoare și mai ales producători individuali de asemenea motoare de mici dimensiuni să devină victimele uh, acestor activități de lobby. Așadar, flexibilitate fie pentru toți, fie pentru nimeni. Și uh, aș dori să definez foarte clar care este linia roșie, unde lucrurile care nu sunt posibile. Nu este posibil ca să ajungem în uh, situația de a ne afla în spatele flexibilității care este stabilită în vechea directivă, deoarece suntem uh, trebuie să ne asigurăm că există o, o, o siguranță legislativă în acest domeniu. Deoarece astfel pierdem uh, credibilitatea și nu este un proces legislativ bun. Vă mulțumesc, domnule Kramă, domnul Van Bau, Balken și domnul Kellenan. O să încerc să fiu cât mai scurt, deoarece, așa cum a spus domnul Kramer, este uh, o propunere legislativă foarte importantă, deci ar trebui ca aceste lucruri să nu fie discutate tot timpul în ultimele 5 minute. Deci, discutăm aici de calitatea aerului și de fiecare dată când discutăm de calitatea aerului, foarte multe grupuri politice din acest Parlament uh, spuneau lucrurile, un lucru clar, trebuie să abordăm această problemă la sursă. Am transmis acest mesaj de nenumărate ori. L-am auzit pe comisarul Potocnic spunând că nu se, po- nu se poate uh, Um, atinge de uh, plafoanele naționale în ceea ce privește aceste particule dacă nu tratăm problema la sursă. Și acum discutăm tocmai aceste uh, surse. Dis- discutăm um, mașini care nu sunt folosite pe uh, drumuri, care sunt responsabile, de exemplu, cu 7% pentru 7% din emisiile de noxe. Deci este totuși o sursă importantă. Și în acest context nu înțeleg uh, atitudinea Comisiei. Directiva a fost pusă în aplicare în anul 2004. Au trecut șapte ani pentru a începe procesul de punere în aplicare în acest moment și în acest moment uh, um, unele firme au uh, mers înainte. Uh, există progrese în Suedia, în uh, Germania, și ce facem acum? Pedepsim pe alții, deoarece unii nu au făcut nimic timp de șapte ani. În același timp, se plănește o revizuire în anul 2012. Așadar, de ce facem acest lucru? Chiar nu înțeleg. Este vorba de o parte importantă care se referă la uh, sursa, la surse și cred că trebuie pur și simplu să respingem acest dosar. Vă mulțumesc. Voi uh, transmite comentariile noastre referitoare la ordinea de zi, de zi domnul Callahan și apoi doamna Clas. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu regret faptul că nu avem suficient timp pentru a discuta acest, această temă foarte importantă. Mă bucură faptul să văd că Comisia și-a dat seama care sunt consecințele dezastruoase ale crizei economice și a, ne-a a propus uh, această, acest mecanism de flexibilitate cu, pentru noua directivă. După părerea raportorului, este vorba de un precedent periculos, însă, după părerea mea, Comisia face bine când vine cu o asemenea propunere pentru a îmbunătăți climatul economic care uh, afectează atât de multe întreprinderi. Uh, Sprijin de asemenea argumentul că um, este vorba de un număr uh, limitat de uh, vehicule pentru care ar putea să existe o asemenea regulă de excepție. Și Marea Britanie are, se confruntă cu o situație uh, specială și ne-am dori să existe un număr mai mare de vehicule permise pe baza acestei derogări. În ceea ce privește sectorul uh, construcțiilor, înțeleg care sunt îngrijorările referitoare la IMM-uri, însă uh, criza economică a afectat uh, toate întreprinderile, indiferent de mărimea lor. Până acum, revenirea la creșterea economică a fost modestă și cred că nu ar trebui să excludem companiile de dimensiuni mai mari din această schemă de flexibilitate. Deci, după părerea mea, amendamentul 10 este confuz. Multe mașini sunt folosite în mai multe sectoare, aceeași mașină poate fi folosită în eliberarea unui sit de, de, de uh, moloz și în pădure. Cred că dacă, această, dacă ne dorim ca această directivă să fie folositoare, trebuie să ținem cont că acest, această derogare se termină în anul 2013 și astfel trebuie să ajungem la un rapid cât mai rapid. Mă bucură așadar colaborarea cu raportorul și cu restul grupurilor politice. Mulțumesc, doamna Clas și apoi doamna Catrin Sulin. Da, nu este vorba de un domeniu foarte mare, cu toate acesta este un domeniu foarte important. Nu trebuie să ajungem la hotărâri emoționale, dar trebuie să ajungem la o hotărâre. Și, într-adevăr, producătorii acestor mașini au, uh, se confruntă cu dificultăți foarte mari în uh, atingerea acestei faze 3B ne confruntăm cu situația în care există pe de-o parte producătorii uh, motoarelor și pe de altă parte producătorii mașinilor. Și aceste lucruri trebuie uh, puse uh, unele împreună cu celelalte, trebuie ținut cont de siguranța muncii și așa mai departe. Și fiecare mașină reprezintă o dezvoltare individuală și cred că uh, flexibilitatea propusă de comisie este importantă nu doar pentru locomotive, dar și pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru domeniul, întregul domeniu de construcție de mașini. Și de, de aceea cred că ar trebui să fim de acord cu propunerea de flexibilitate în sensul înaintat de uh, comisie. Uh, Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Clas, acum doamna Suli și domnul Linda McEvan. Mulțumesc, domnule președinte. Criza afectează toate sectoarele, nu doar IMM-urile, ci și marile companii din sectorul construcțiilor, care au probleme și o relansare economică foarte slabă aș dori să subliniez lipsa de flexibilitate pentru motoarele de înlocuire care ar avea implicații asupra industriilor regionale, mai ales în Franța. E vorba de zone cu traiectorii foarte scurte și fie că este vorba de aplicare prin transformări tehnice, fie prin înlocuirea cu un material nou, va avea impact asupra colectivităților locale. Regiune, în Franța, regiunile, autoritățile regionale gestionează aceste linii de marfă scurte și um, tot ele plătesc și factura. Deci în, există cazuri în care autoritățile sunt și contribuabili și mm, plătitori. Și cred că creșterea sarcinii fiscale la nivelul contribuabililor nu e o idee bună, fiindcă nu trebuie să aducem modificare legislației din acest domeniu, ci să găsim o legislație care să permită companiilor feroviare să-și folosească uh, stocul fără să genereze cheltuieli pe care nu le vor putea acoperi. Mulțumesc, mulțumesc și interpreților care și-au arătat disponibilitatea de a depăși ora 18.30. Iar acum urmă ultima intervenție, uh, doamna Linda McEwen și doamna Gardini. Da, domnule președinte, aveam întrebări pentru comisie, am auzit uh, afirmații cu privire la situația locomotivelor, a motoarelor care sunt sau nu disponibile. Știu că există motoare disponibile pentru diferite dimensiuni, dar vreau să știu dacă sunt disponibile peste tot în Europa. Și de asemenea vreau să întreb Comisia care este calendarul pentru revizuire. Acest dosar presupun că vine în întârziere de la Comisie și nu mai avem prea mult timp până la revizuire. Nu cred că o să avem timp să ascultăm comisia astăzi, dar cum vom face acest lucru, fiindcă fără discuții mai detaliate, fără detalii, nu avem cum să hotărâm în acest dosar. Dziękuję bardzo, pan Peter Liese. Mulțumesc, domnul Peter Lize. Domnule președinte, aș dori să mă raliez spuselor lui Linda McEvans. Mai avem nevoie de timp, pentru că trebuie să discutăm și raportul uh, domnului Tatarella. Într-un fel lucrurile sunt legate și nici n-am început discuția despre poate secretariatul și domnul președinte se gândesc cum uh, ne pot oferi mai mult timp pentru intervenții. Acum sigur că este foarte greu să spunem multe. Există diverse puncte de vedere din partea unor persoane care ar trebui să fie competente. Cineva mi-a spus că încă de acum 8 ani se știa că aceste valori nu vor putea să fie respectate. Dar și noi în această comisie am spus mereu nu vor putea fi respectate, dar că e nevoie să exerciți o anumită presiune pentru a direcționa într-un fel efortul inovativ în direcția cea bună. Aș spune de pe acum un lucru. Comisia a făcut o greșeală mare atunci când uh, tratăm un dosar foarte important să invoci criza economică uh, pentru a uh, facilita o uh, renunțare sau uh, o mai mare laxitate a reglementărilor privind protecția mediului. Ceea ce noi, în această comisie, nu cred că putem accepta asemenea argumente. Deci, un element al compromisului ar fi că o asemenea argumentație este inacceptabilă. Mulțumesc. Mulțumesc. Ținând seama de de observațiile dumneavoastră. Bineînțeles, voi transmite președintelui aceste puncte de vedere și comisiei și poate organizăm o comisie extraordinară a coordonatorilor. Doamna Kadenbach, după cum a spus și Peter Lise, dacă cineva ne-a urmărit în această după-amiază, poate că va fi nedumerit. Noi am vorbit cu comisarul Potocnic că este nevoie de standarde uh, maxime în ce privește uh, puritatea aerului, că trebuie să investim în locuri de muncă pentru tehnologiile verzi și după aceea vorbim aici folosindu-ne de pretextul crizei economice pentru a face ca reglementările stabilite să devină mai laxe, mai legere. Poate că economia nu este suficient de flexibilă, dar trebuie să ne gândim și la copiii noștri care se îmbolnăvesc de astm bronșic. Mulțumesc doamnei Kadenbach. Doamna Gardini, ultima vorbitoare pe listă. Alcune reflexiuni. Mulțumesc, câteva comentarii. Aș fi vrut să avem mai mult timp ca să intrăm în detalii, fiindcă sunt subiecte tehnice și cred că e logic să intrăm în detaliu. Eu sunt mulțumită de faptul că Comisia ia în considerare criza, fiindcă această criză nu e un concept abstract, financiar sau economic, ci se referă la locuri de muncă. Și când spunem locuri de muncă, trebuie să fim foarte precauți. Însă, dincolo de asta, în expunerea de motive trebuie să intrăm în detalii la o primă lectură și după ce am ascultat explicațiile, mi se pare că există dezechilibre, mai ales în ceea ce privește situația locomotivelor. Se recunoaște o dificultate acolo, dar cred că ar trebui să mutăm partea uh, referitoare la locomotive și când discutăm de alte sectoare, fiindcă e vorba de mai multe sectoare. Când se spune au avut mult timp, trebuie să luăm în considerare această etapă 3B, care va fi foarte scurtă pentru o anumită categorie de motoare și după trei ani sau mai puțin vor trebui să treacă în etapa 4 și cred că trebuie să găsim un echilibru în acest sens. Poate au fost făcute greșeli atunci când au fost stabilite aceste treceri de la o etapă la alta fără să se ia în considerare ciclurile de producție. În ceea ce privește flexibilitatea, cu excepția faptului că principiul flexibilității trebuie păstrat pentru toți, zic eu, eu cred că pentru IMM-urile pentru care trebuie să se rezerve flexibilitatea cu număr fix. Deci cred că dacă intrăm în detalii vom vedea că putem să uh, încercăm să evităm anumite abuzuri fiindcă pot exista companii mari care au acces la această flexibilitate procentuală, apoi sunt um, companii mici care au vânzări mici uh, și și ele pot să profite. De aceea, cred că e nevoie să intrăm în detalii pe multe aspecte tehnice ca să ne asigurăm că avem o abordare eficientă și echitabilă. Mulțumesc, doamnei Gardini. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 februarie, ora 12. Iar, având în vedere situația actuală, voi transmite rugămintea să ne întâlnim uh, în cadrul unei reuniuni extraordinare la Strasburg, pentru că uh, mai avem punctul 28 pe ordinea de zi. Este vorba despre documentul domnului Salvatore Tatarella, dar nu mai avem timp la dispoziție pentru a analiza acest document și vom solicita o ședință suplimentară la Strasburg. Da. S-ar putea atunci să ne comunicați după ședință și termenul pentru depunerea amendamentelor. Da, este o, o propunere rezonabilă. Va trebui să uh, schimbăm și acest termen. Mulțumesc, încheiem ședința. Sper că domnul Tatarela să manifeste înțelegere față de hotărârea noastră.